Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor! Începem cu anunțurile, ne fiind probleme pe ordinea de zi. Și anume, recomandările coordonatorilor din partea EPP în vințe va fi co raportorul nostru. Verzii vor uh, desemna un supleant. Merit McGuinness va fi supleant la petiții Maria Drabini va fi reprezentantul AFCO în rețeaua um, aferentă, la delegații. Misiunea la în Polonia va fi organizată în cooperare cu actorii relevanți cu cei din țară. Acțiunea cu privire la securitate în Grecia va, se va face în cooperare cu comisiile ITRE și LIBE. Misiunea în Serbia se va face în cooperare cu delegația pentru cooperare în Serbia și delegația pentru <clears throat> Serbia. Delegația pentru Mercosur va avea loc în cadrul întâlnirii delegațiilor cu relațiile pentru Mercosur. Întâlniri în cursul primului semestru din 2020, două întâlniri vor avea loc și să vor uh, alcătui liste de tranziție pentru candidații de vârf. Cu parlamentele naționale vom avea următoarele întâlniri, metode de lucru în Consiliu, inclusiv transparența. Trecem acum la audierea cu organizațiile reprezentanților cetățenilor europeni care trăiesc în Regatul Unit și a reprezentanților cetățenilor britanici care trăiesc în Europa. Așa cum știu colegii mei, aș dori să le urez bun venit oaspeților noștri și să vă reamintesc că pentru Parlamentul European protejarea drepturilor cetățenilor reprezintă o prioritate, de fapt prioritatea numărul 1 a Parlamentului European. Am reamintit acest lucru în fiecare rezoluție a noastră. Este un angajament constant pe care și l-a asumat grupul de coordonare pentru Brexit, condus de Guy Verhofstadt, prezent aici, și care a insistat mereu asupra drepturilor cetățenilor pe diferitele aspecte, diferitele probleme și realități aferente. Este o bătălie pe care noi nu intenționăm și aici sunt de acord toate grupurile politice, pentru că pentru noi uh, prioritate are protecția drepturilor cetățenilor. Nu doar a cetățenilor europeni care trăiesc în Regatul Unit, care sunt peste 3 milioane și jumătate, undeva mm, aproape de 3,8 milioane, ci și Uh, pentru cetățenii britanici, circa 1,2 milioane care trăiesc în Europa. Brexitul riscă să pună drepturile lor sub semnul întrebării, ceea ce am denunțat și în ultima dezbatere care s-a încheiat cu o rezoluție și unde Parlamentul European insistă foarte clar, chiar și pe detalii, în ceea ce privește protejarea drepturilor cetățenilor. Și tocmai pentru că vrem să punem în evidență uh, acțiunea noastră și pentru că nu dorim ca acțiunile noastre să fie dictate doar de ceea ce citim în jurnale, ci și de ceea ce aflăm din partea cetățenilor uh, care traversează prin uh, astfel de situații. Chiar astăzi m-am întâlnit cu o doamnă la ambasada Italiei, despre care am avut o conversație în acest sens. Din păcate, problemele legate de Brexit nu par a se reduce, din potrivă. Și de aceea am dorit să ascultăm vocea dumneavoastră, să știm care sunt problemele cu care vă confruntați și am vrut să organizăm o audiere oficială a Parlamentului European. După cum știți, aceasta este comisia care răspunde pentru Brexit, Comisia pentru Afaceri Constituționale. După intervențiile dumneavoastră, vor putea formula întrebări și eurodeputații, după care aveți ocazia să formulați și dumneavoastră un răspuns. Vom începe cu intervenția domnului Dimitri Scarlato, reprezentant al organizației 3 milioane, care este o organizație a cetățenilor care trăiesc în um, Regatul Unit. Mulțumesc, domnule președinte Tajani, mulțumesc tuturor pentru această audiere. Aș dori să mulțumesc personal președintelui uh, Tajani, care s-a întâlnit în repetate rânduri cu noi și pe vremea când deținea funcția de președinte a Parlamentului European. Și mă bucur că această audiere s-a materializat atât de rapid la începutul acestui mandat. Voi vorbi despre câteva chestiuni cu care ne confruntăm în Regatul uh, Unit. Eu cred că am înțeles ce înseamnă să fiu un adevărat uh, european. Eu cred că Uniunea Europeană însă, pe lângă vorbele frumoase pe care le-a uh, pronunțat, ar putea face mai multe. Mi-aduc aminte de prima audiere la care am participat în aprilie 2017 sau 2018, când Guy um, Verhofstadt a organizat acea audiere. Nu am putut rămâne după prezentarea mea pentru că cei de la Ministrul de Interne din Regatul Unit nu și-au dorit prezența mea. Statutul de cetățean. În primul rând, se poate face doar de pe un telefon uh, care funcționează pe sistemul Android. Cei care folosesc uh, iPhone-ul nu au această problemă. Nu pot face acest lucru. În ceea ce privește Parlamentul, acesta poate schimba regulile de oricând vor. Există și o problemă cu protecția datelor, pentru că Ministerul de Interne refuză să comunice cu cetățenii. Ce s-a întâmplat după audiere? Am avut parte de multă simpatie din partea eurodeputaților care au participat. Asta doar la câteva săptămâni după scandalul Windrush. Și Ministerul de Interne a tot repetat că nu se va respecta lua acel scandal și au spus că contextul implementat de Theresa May ar putea să se repete. De fapt, ar putea să se repete. Însă timpul a trecut și ce s-a întâmplat sunt următoarele. A cererea de aplicație funcționează în continuare doar pe Android. De 52% din cetățeni nu au acces și nu funcționează decât pe Android de ultimă generație. Deci nu toți cei care dețin un telefon Android pot face această cerere pentru statul de cetățean. Încă nu există control parlamentar și încă există o chestiune de protecție a datelor, pentru că nu știm care sunt organizațiile care le-au fost furnizate aceste date. Aici noi suntem activiști în teren și îi ajutăm pe cetățeni să facă aceste cereri. Personal, cred că am ajutat la efectuarea 300 de astfel de cereri, ajutându-i pe cei mai vulnerabili. Haideți să vă spun povestea lor. Mulți europeni, italieni, polonezi, nemți, olandezi au venit înainte de 1973, înainte de intrarea Regatului Unit în Uniunea Europeană, <clears throat> fiind supuși regimului restrictiv de atunci și, în mod paradoxal, ei sunt cei mai afectați de acest statut de cetățean. Pentru că sunt persoane în vârstă care nu se pricep să folosească tehnologia actuală. Deci, când facem aceste cereri pentru ei și se inserează numărul de asigurare național, ne-am fi așteptat că verificarea să aibă un rezultat pozitiv pentru ei, că se află în țară de peste 40 de ani. Dar se dorește încă o dovadă de reședință. Se verifică ce ani sunt ceruți și se vede că respectiva persoană nu există în sistem. Deci o persoană vârstnică care a venit înainte de 73, în baza legei imigrației și a primit dreptul de a rămâne în Regatul Unit, iată că după 40 de ani de reședință în acea țară trebuie să facă dovada reședinței, ceea ce uh, reprezintă un stres suplimentar pentru ei, că uneori nu au această dovadă, poate nu au o factură de utilități și uneori chiar de 3-4 ori trebuie să înainteze aceleași documente. Ni s-a spus că putem uh, veni cu un extras de cont uh, bancar anual, dar și aici au apărut probleme. Ni s-a spus că asta, asta nu este o dovadă că și trăiesc aici. Deci iată că vârstnicii sunt cei mai afectați. În condițiile în care au trăit cu mult peste 5 ani în Regatul Unit. Iată un exemplu a modului în care sistemul nu funcționează corect în pofida masivei propagande a Ministerului de Interne și a Guvernului Britanic. Și cred că peste 1,5 milioane de oameni au solicitat acest statut de rezistent și, și ținta fiind ca până la finele lui 2020 să facă această cerere peste 3.000 de cetățeni. Așa cum a spus președintele Tajani, suntem peste 3,2 de milioane, probabil undeva la 3,6 3,8 milioane, dacă ținem cont și de comunitățile de italieni, bulgari sau români. Și dat fiind faptul că există beneficii în a fi europeni și um, soții, respectiv soțiile noastre, pot face această cerere. Deci probabil se vor depăși 4 milioane. Cum vor reuși să proceseze la timp toate aceste aplicații, ținând că există deja restanțe de 179 de mii de cereri care nu au fost procesate? iar guvernul britanic nu pare a ține cont de aceste consecințe. Când ministrul pentru imigrație a spus că, indiferent de ceea ce se întâmplă pe 31 octombrie, s-a declanșat panică în rândul multor cetățeni UE. Președintele intervine cu rugămintea ca vorbitorul să vorbească ceva mai lent. Deci toată lumea a încercat să facă această cerere înainte de 31 octombrie. Iar angajatorii, cum pot ei să știe în condițiile unei ieșiri fără acord dacă salariații lor au dreptul să rămână sau nu? Și iar această lipsă de informații va genera pe termen lung o, un alt scandal. Haideți să vă mai dau câteva exemple de probleme cu care ne-am confruntat și să vă explic de ce avem nevoie de întreaga susținere a Uniunii Europene și a acestui Parlament și a Comisiei pentru protejarea cetățenilor, drepturilor cetățenilor. Pentru mine acest lucru nu înseamnă să tot repetăm că este prioritatea noastră uh, principală, ci ca în condițiile unei ieșiri fără acord, partea cu drepturile cetățenilor să fie extrasă și trecută într-un tratat internațional în baza articolului 50, pentru că este singura modalitate în care Uniunea Europeană ne poate proteja. Dacă nu va fi un acord, pierdem autoritatea independentă care verifică dacă Regatul Unit tratează cum se cuvine cetățenii europeni. Vom avea drepturile limitate. Vom pierde dreptul la reunificare familială. După martie 2022. Iar partea cu legislația secundară înseamnă că Regatul Unit poate să reducă treptat drepturile noastre. Faptul că un cetățean uh, poate fi plecat din țară peste 5 ani și nu își pierde dreptul de statut uh, a existat înainte. Acum, de anul ăsta începând, nu se știe dacă acest drept va mai fi păstrat instrumentul 6 pentru a se asigura că se garantează dreptul la liberă circulație și uh, nu va mai fi păstrat într-un scenariu în care ieșirea va fi fără acord. Nu se pot garanta aceste drepturi decât printr-un tratat internațional. Întotdeauna ni s-a spus că este prea devreme, este prea devreme. Dar iată că uh, suntem uh, pe marginea prăpastiei. 31 octombrie este următoarea dată limită. Probabil uh, știți uh, cum se comportă acest guvern, care este situația în momentul de față și nu există timpul necesar pentru pregătirea tehnică a unui astfel de acord. Deci dacă se va da o amânare, ne-am dori un angajament din partea acestui Parlament, dar și din partea Comisiei, pentru a aborda această chestiune. Și asta nu după ce are loc o ieșire fără acord, în condițiile în care va fi nevoie de 27 de tratate separate. Mi-aduc aminte când uh, Michel Barnier Um, când l-am întâlnit în iulie pe Michel Barnier împreună cu o delegație și am dat aceste exemplu. Dacă plecăm după ziua Brexitului, uh, suntem ca pe un vas în care bărcile de salvare care ar fi putut fi un inel de protejare a drepturilor cetățenilor, ne aflăm în situația în care e nevoie de 27 de bărci de salvare diferite pentru protejarea drepturilor cetățenilor. Am vorbit și cu alți colegi și le-am spus că este nevoie de unitate ca și într-o orchestră sau într-o echipă unde joacă mai mulți de naționalități, dar uh, la nivel de reprezentare suntem uniți într-o uniune. Uniunea trebuie să acționeze acum. Trebuie să facă acest uh, efort, uh, să gândească înainte în protejarea drepturilor noastre. Oricât, oricât de mare ar fi provocarea, nu spun că vrem să subminăm negocierile, uh, Vreau doar să spun că în condițiile unei ieșiri fără acord, uh, singura modalitate de păstrare a actualelor drepturi este prin um, garantarea lor printr-un tratat internațional, pentru că altfel Regatul Unit poate face modificări în legislația secundară oricând dorește. Mulțumesc, domnule Scarlato. Urmează doamna Jane Golding, care reprezintă coaliția British în Europa care reprezintă cetățenii britanici care trăiesc în Europa. Mulțumesc și mulțumesc pentru ocazia de a vorbi astăzi aici în numele uh, cetățenilor britanici din uh, Europa. Este cea mai mare uh, coaliție de cetățeni britanici care reunește și apără drepturile a peste 1,2 milioane de uh, cetățeni britanici care trăiesc în uh, Uniunea Europeană, dintre care 80% sunt de vârstă um, uh, activă. Mai mult de 60% dintre ei n-au putut să voteze la referendumul din Marea Britanie pentru că și-au pierdut dreptul de vot după 15 ani de locuire în afara Regatului Unit. Împreună cu prietenii noștri, suntem uh, cam uh, o treime um, dintre cetățenii europeni, uh, din totalul cetățenilor europeni care și-au utilizat dreptul de liberă circulație, adică 5 milioane din peste 17 milioane. De trei ani situația noastră este foarte nesigură. Mai sunt 23 de zile până la 31 octombrie și uh, Regatul Unit este în criză constituțională. Nu e nicio claritate în legătură cu da, existența sau nu a unui acord. Am fost uh, părăsiți de guvernul britanic, care, în ciuda tuturor protestelor uh, din țară, nu au făcut niciodată o prioritate din drepturile cetățenilor care trăiesc în Europa. Eu sunt cetățean european, într-un fel sau altul, de la vârsta de 7 ani, de 46 de ani. La 14 ani am hotărât că vreau să muncesc în Europa și am făcut studii la Paris, apoi am trăit în Belgia, Italia și acum în Germania. Acestea sunt uh, oportunitățile pe care le oferă cetățenia europeană tuturor uh, cetățenilor săi. În 91, la 2 ani după căderea zidului Berlinului, mi-am cunoscut soțul care trăise în fosta RDG uh, și tocmai devenise cetățean european la vârsta de 27 de ani. Soțul meu, ca fost cetățean din Republica Democrată Germană, cunoaște ce înseamnă frontierele închise și valorează libertatea de mișcare. Ironia este că, datorită faptului că m-am măritat cu el și m-am mutat cu el la Berlin în urmă cu 10 ani, am putut să devin cetățean uh, german și voi păstra această cetățenie europeană, în timp ce alții nu pot să facă asta. Dar asta nu înseamnă că toate drepturile mele sunt asigurate. Și această pierdere de drepturi nu mă afectează doar pe mine, ci întreaga mea familie europeană și pe toți cetățenii europeni la fel și cu uh, vicepreședinta organizației noastre, care s-a maritat cu un uh, german care a venit în Germania ca refugiat din Chile, dar și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Regatul Unit. De aceea, distințiile pe care uh, le vedem acum în contextul negocierilor între cetățenii britanici din uh, Uniune și cetățenii uh, europeni din uh, Marea Britanie sunt artificii. Nu putem să mm, ignorăm toate evoluțiile din ultimii 30 de ani și să negăm toată această integrare. Soțul meu mă întreabă și e întrebarea cheie. De ce ne-am întoarce înapoi? De ce am vrea să mergem înapoi? Se pare că rădăcina problemei este că Regatul Unit dorește să meargă înapoi, sau, mă rog, o parte din populația sa și actualul guvern. Dar Uniunea Europeană nu dorește să meargă înapoi, mai ales în ceea ce privește drepturile căpătate. Haideți să mm, o luăm de la început, să vedem ce s-a promis cetățenilor europeni în mai 2017. Michel Barnier spunea la Florența, și citez, nivelul de protecție căpătat uh, în conformitate cu legislația europeană nu trebuie diluat. Brexit nu trebuie să afecteze natura vieții de zi cu zi a cetățenilor. Uh, în uh, iunie 2017 spunea că acordul de retragere ar trebui să protejeze drepturile cetățenilor europeni și a cetățenilor britanici și a familiilor lor care la data de intrare în vigoare a acordului de Uh, Brexit uh, se bucurau de aceste drepturi conform dreptului Uniunii, ca și de drepturile pe care sunt în curs de a le obține la data aceea. Deci uh, acesta a fost punctul de plecare. Guy Hofstadt a confirmat că nu dorim să ne întoarcem înapoi când a spus la, în Parlamentul European săptămâna trecută că negocierile ar trebui să țină cont de acest punct de plecare. Dar totuși, pe parcursul negocierilor, acest principiu a fost diluat um, iar protecția s-a limitat la acele uh, așa numite alegeri de viață existente. Giver Hofstadt uh, spunea săptămâna trecută că acest stil de viață uh, nu va rămâne totuși la fel și suntem de acord cu el. Mai mult de 3 milioane de uh, britanici din Europa au arătat uh, de mai multe ori, inclusiv aici la Parlament, că alegerile pe care le-au făcut în viață au fost făcute pe baza drepturilor pe care le aveau și nu invers. Deci ar trebui protejate. Deci uh, se pare că mergem deja înapoi, iar unele drepturi vor fi uh, negate. Acum am ajuns în punctul în care, dacă nu există acord, aceste drepturi europene care derivă din legislația europeană și pe care Uniunea a spus că le va proteja, se vor evapora pentru 5 milioane din cele 17 milioane de cetățeni care își exercită dreptul la libera circulație. Britanicii din uh, Europa vor pierde toate drepturile europene câștigate iar europenii din Regatul Unit uh, vor pierde uh, drepturile pe care și le exercitau acolo. E clar că mergem înapoi. La nivel european și la nivel de uh, drepturi europene vorbim aici. Un Brexit fără acord este un dezastru pentru britanicii din Europa și 5 milioane de cetățeni sunt afectați direct după Brexit statutul lor depinde de unde trăiesc în Europa. Cu alte cuvinte, nu există soluție la nivel european. Uniunea a lăsat aceste probleme la mâna statelor membre, încurajându-le, sigur, să fie generoase, uh, dar acest lucru se poate întâmpla în măsuri diferite. Iar uh, cetățenii britanici din Europa sunt acum la mâna guvernelor statelor membre. E vorba de uh, drepturi importante precum pensii, asigurări de sănătate, recunoașterea calificărilor, care nu vor mai fi valabile. De asemenea, nu e clar în ce măsură unele guverne aderează la principiile non-discriminării sau tratamentului egal. Ca, așa cum spunea colegul meu, Dimitri Scarlato, e ca și cum n-am aflat pe Uh, un vas care se scufundă și am ignorat bărcile de salvare așteptând uh, să vină altele din uh, altă parte. Deși avem bărci de salvare la dispoziție. Acum recunoaștem că și Uniunea are anumite dileme. În primul rând are 5 milioane de cetățeni convinși, europeni convinși, care și-au exercitat drepturile europene l au activat uh, și uh, s-au bucurat de ele, dar uh, legislația nu a ținut pasul cu realitatea. Sigur că recunoaștem nevoia Uniunii de a proteja integritatea pieței interne și cele patru libertăți în contextul negocierilor cu Regatul Unit, dar ce rost are să protejăm aceste lucruri la modul abstract dacă nu protejăm exercițiile conc- exercitarea concretă a drepturilor fundamentale la uh, libera circulație, de exemplu, a cetățenilor care uh, chiar cred în uh, viitorul Europei. Uh, Uniunea are datoria de a avea grijă de acești uh, cetățeni, inclusiv de cei britanici din, uh, de pe teritoriul uh, european. Pentru că foarte curând aceștia vor locui într-o țară complet străină. O țară terță pentru uh, Regatul Unit. În același timp, uh, este momentul să mm, consolidăm democrația, să um, apelăm din nou la ideea că Europa se bazează pe valori împărtășite, pe principii, precum statul de drept și drepturile fundamentale. Uh, lucruri pe care am vrea să le lăsăm moștenire generațiilor următoare. Am vrea să cerem, doamne președinte uh, van der Leyen, să asculte vocile celor 5 milioane de oameni din Europa și a familiilor lor atunci când spunem că um, este imposibil să mergem înapoi. Uh, Uniunea ratează o ocazie de a arăta că Europa înseamnă mai mult decât nivelul național. Uh, ratăm ocazia de a arăta că drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni chiar contează. Ratăm ocazia de a recunoaște că uh, nu numai aspirațiile uh, pentru Europa contează, ci și, pen, și aspirațiile cetățenilor europeni sunt importante. Deci ce putem face? Giri Verhofstadt spunea că cel mai bun mod de a rezolva problema este de a lua măsuri de protecție, angajamente unilaterale pentru protejarea drepturilor uh, cetățenilor uh, uh, britanici. Dar să fie clar că asta nu înseamnă cu adevărat um, protejarea acestor drepturi. Dacă nu rezolvăm problema fundamentală că în situația unui Brexit fără acord, Ehm, drepturile uh, cetățenilor britanici de pe continent se evaporă pur și simplu și ei rămân fără protecție la nivel european. Giver Hofstadt uh, a recunoscut uh, atunci când vorbea despre statutul, de, statutul dreptului de reședință că în situația fără acord nu ar exista protecție legală bazată pe un acord internațional. iar uh, Regatul Unit a trebuit să schimbe unilateral sistemul uh, uh, pentru a recunoaște reședința cetățenilor săi în alte state membre. Ni s-a spus că aceste măsuri de protecție, de ring fencing, sunt imposibile și că nu se pot încheia decât angajamente unilaterale adică mini-acorduri uh, uh, care reprezintă cea mai uh, simplă modalitate de a um, asigura, nu știu, un regim de urgență în drepturile cetățenilor britanici din Europa. Se discută despre transportul și pescuit, dar transporturile și pescuitul nu reprezintă, nu ar trebui să fie prima prioritate în aceste negocieri. Nu știm ce se va întâmpla după 31 octombrie, dar această situație de incertitudine pentru cetățeni nu poate continua. Dacă se uh, convine asupra unei extensii a articolului 50, cetățenii trebuie să uh, se bazeze pe măsuri de protecție la nivel european uh, pentru că este nevoie de o soluție la nivel european. Chiar dacă pentru asta ar trebui să existe un acord uh, între Regatul Unit și Uniune, ratificat de către parlamentele britanic și uh, european. Uh, problema însă este că nu mai e timp pentru asta, că acest lucru nu se poate întâmpla decât după uh, Brexit și că ar fi nevoie după aceea de ratificare din partea tuturor celor 27 de parlamente naționale. Noi nu cerem să se renegocieze nimic, dar atâta cerem ca ceea ce s-a convenit deja să fie pus în aplicare, adică uh, soarta cetățenilor uh, britanici din Europa să nu fie ignorată. Ei sunt copii europei și au dreptul la recunoaștere și îngrijire, la uh, recunoaștere și protecție din partea Uniunii sunt uh, oameni dintre cei mai uh, um, apri susținători ai ideii de Uniune Europeană, însă în țările în care locuiesc uh, nu le este ușor să solicite cetățenie. Deci vă rugăm să nu-i lăsați baltă pe cei 5 milioane de oameni din 17 în total care au profitat de dreptul la liberă circulație oferit de Uniunea Europeană pentru că asta n-ar putea decât să submineze credința noastră în proiectul european și al generațiilor viitoare. Mulțumim, doamna Golding. Următorul vorbitor, doamna De Suza, uh, care se ocupă de campanii pentru drepturile omului. Mulțumesc! Bună ziua! În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei dumneavoastră și domnului președinte pentru ocazia de a Uh, vorbit despre probleme legate de Irlanda de Nord. Uh, acordul din uh, Vinerea Mare recunoaște drepturile tuturor și implică ambele state. Este bazat pe egalitate și înseamnă că dreptul de a fi britanic sau irlandez rezultă în egalitate de tratament indiferent de alegerea cetățeniei. Eu sunt aici ca cetățeană irlandeză, am pașaportul irlandez este singurul pașaport pe care l-am avut vreodată. M-am născut irlandeză, prin, sunt irlandeză legal și conform tratatului de pace din Vinerea Mare. Ca cetățean irlandez mi se spune că voi rămâne cetățean european în orice circunstanță, că drepturile europene uh, ale mele vor fi protejate în orice scenariu Brexit, dar în practic și pe hârtie Uh, în, în Regatul Unit, opusul este adevărat, datorită eșecului de interpretare și lacunelor legislative care au fost expuse datorită Brexit. Astăzi sunt aici pentru a discuta drepturile cetățenilor în contextul Brexit și o voi face referindu-mă la trei puncte principale. În primul rând, drepturi amenințate, în al doilea rând, efectul Brexitului asupra acordului de pace și, în al treilea rând, interacțiunile britanici, guvernului britanic cu aceste teme. În primul rând, drepturi amenințate. Cetățenii irlandezi își păstrează drepturile europene, cum ar fi libertatea de circulație. Majoritatea beneficiilor și drepturilor nu sunt uh, păstrate automat după Brexit și necesită aranjamente specifice, de exemplu, drepturi uh, politice pentru eurodeputați, uh, drepturi de uh, reîntregire familială. Unele dintre aceste drepturi deja sunt negate cetățenilor irlandezi din Irlanda de Nord. Noi ne vom, vom fi printre singurii uh, cetățeni europeni din Regatul Unit care nu au acces la drepturi de reîntrunire familială și la uh, schema de uh, reședință. Uh, pentru cetățenii europeni. Acesta nu este doar un drept de reședință în Regatul Unit, ci un fel de garanție legală. Cetățenii irlandezi, cetățenilor irlandezi se spune că nu trebuie să depună o cerere, însă că pot să o facă dacă doresc și însă zona de comună de circulație nu este aplicabilă legal. În momentul de față nu există niciun temei juridic ca un uh, cetățean irlandez să uh, intre în Regatul Unit din afara zonei comune de circulație. Zona care, legea care se aplică este cea comunitară. Există, așadar, există o lacună și nu este nicio indicație că uh, se va uh, uh, încerca uh, remedierea acestei lacune înainte de 1 noiembrie zona comună de circulație rămâne un acord politic care depinde de uh, uh guvernul britanic, care până acum nu a prea arătat uh, respect pentru drepturile dobândite. Și până acum această zonă nu a fost foarte respectată. Această uh, zonă comună de circulație nu a fost introdusă într-un cadru juridic pentru a asigura uh, Uh, tratamentul legal. Cetățenii irlandezi nu sunt protejați împotriva deportării. Li s-au spus unor, unor cunoscuți că nu au dreptul să rămână la Belfast, unde s-au născut. Sau li s-a spus că nu pot să fie irlandezi dacă s-au născut în Irlanda de Nord. Sau că un copil născut în Irlanda nu are statut de rezident în Regatul Unit. Guvernul britanic spune că are, ai dreptul să rămâi în Regatul Unit doar dacă ești un cetățean britanic, care merge împotriva dreptului de a fi irlandez, conform acordului de pace. Ca rezultat al acestei neclarități legislative, mulți uh, uh, irlandezi profită de schema de uh, reședință a, pentru cetățeni comunitari, însă nu cei din Irlanda de Nord. Cetățenii care s-au născut în Republica Irlanda pot avea acces, însă cei născuți în Irlanda de Nord nu au acces. Uh, se creează asemenea, așadar două categorii de cetățeni irlandezi în Regatul Unit. Guvernul încearcă să rescrie o prevedere a acordului din Vinerea Mare prin blocarea drepturilor noastre de a fi cetățeni irlandezi. acest guvern trebuie să accepte că 1,8 milioane din Irlanda de Nord au dreptul la cetățenia uh, irlandeză și la drepturile comunitare. și după Brexit, guvernul britanic nu are uh, niciun interes să protejeze aceste drepturi. Deja sunt, eu sunt într-un litigiu de, care durează de patru ani cu guvernul britanic în legătură cu drepturile mele ca cetățean european. Este vorba de dreptul de a fi identificat ca uh, cetățean irlandez uh, sau britanic după uh, cum alegem. Și statul britanic a negat soțului meu cererea de reședință pe, baza faptului că eu am, sunt cetățean britanic fiind născut, născută în Irlanda de Nord. Însă, pot să depun cerere de reședință ca cetățean european doar dacă renunț la cetățenia britanică, pe care nici măcar nu mi-am revendicat-o. Uh, totul uh, extrem de costisitor, uh, pe o perioadă de șase luni nu voi putea să călătoresc și după aceea voi putea fi chiar deportate din propria mea casă. Uh, acordul de pace nu spune că cei din Irlanda de Nord sunt britanici. Spune, spune că avem alegerea de a fi irlandezi, britanici sau ambele. Și eu nu sunt doar un caz, sunt un caz din foarte multe și acesta este politica Regatului Unit. Noi am câștigat în instanță, însă guvernul britanic a introdus apeluri peste apeluri și m-a, uh, obligat să uh, Uh, trăiesc, să retrăiesc drama tinereței mele când uh, am trăit uh, în um, perioada, de, te, te, perioada terorismului republican. Ministerul de Interne, cu care avem un litigiu, face acest lucru conform ordinelor din partea um, guvernului lui Boris Johnson și uh, va introduce recurs în fața oricărei decizii care îmi declară dreptul de a fi uh, cetățean irlandez conform acordului de pace. Și alți cetățeni se confruntă cu probleme legate de drepturile lor. Uh, cetățenii irlandezi uh, își rețin uh, drepturile, însă cetățenii britanici din Irlanda de Nord nu își vor păstra drepturile de circulație și drepturile europene se creează astfel încă o altă clasă de cetățeni din Irlanda de Nord. Se, se încalcă principiile de egalitate ale uh, tratatului de pace și nu vedem nicio soluție uh, în cazul niciunei forme de Brexit. Dacă uh, guvernul britanic ar uh, introduce o, legis- o lege în legătură cu aceste drepturi, conform recomandărilor din 2008, dacă s-ar fi făcut acest lucru ca dreptul de naștere de a fi apli- a, a, a, acceptat ca irlandez sau britanic, nu vedem cum s-ar putea aplica uh, vreo măsură legată de Brexit în Irlanda de Nord. Pentru mine, acest, uh, aceste probleme au avut uh, consecințe grele. Doi ani nu am avut libertate de circulație, nu am putut să-mi văd familia pentru că nu am putut să părăsesc țara. Și asta mă aduce la al doilea punct, eh, efectul Brexitului asupra acordului de pace din Vinerea Mare. Eh, din fericire, Uniunea Europeană înțelege importanța acordului de pace și de, de ce nu pot să existe verificări la frontiere și mulțumesc uh, pentru angajamentul pentru backstop și pentru acordul de pace. Însă în centrul acordului nu este comerțul și vămile, ci identitatea și respectul reciproc. Identitatea a fost în centrul a decenii de violențe în Irlanda de Nord. Uh, se referă la diferențe de religie, opțiuni politice și uh, respectul reciproc stă în centrul acestui acord Deja am văzut efectul Brexitului asupra identității în Irlanda de Nord. Deja se asistă la exacerbarea identităților. Unii accesează cetățenia britanică, însă unii britanici își iau pașapoarte irlandeze pentru a-și păstra libertatea de circulație în Uniunea Europeană. Acordul de pace acordă acest drept de a avea alegerea de identitate a cetățeniei. Identitatea și cetățenia nu sunt concepte separate conform acordului, în, în acordul de pace. Guvernul britanic încearcă să separe aceste uh, prevederi uh, ca dreptul de a te identifica după cum dorești, irlandez sau britanic, dar să fii de fapt britanic. Acest lucru contravine articolului 8 din uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, de dreptul de a te autodetermina. Nu este o problemă care poate să fie rezolvată în interiorul Regatului Unit. Pentru că, că dacă Uniunea Europeană are o poziție în legătură cu acordul de pace, trebuie să aibă o poziție în legătură cu acest drept de autodeterminare. Nimeni nu trebuie să fie obligat să renunțe sau să accepte o cetățenie pentru a avea un drept fundamental. Acest lucru contravine acordului de pace și într-o regiune care a cunoscut decenii de violență și de conflicte, să obligi oamenii să accepte o identitate străină pentru a avea acces la unele, drept, unele drepturi este de neconceput. Regatul Unit a, uh, s-a, împotrivit Uh, implementării unei serii de drepturi specificate de către acordul de pace. În guvernul britanic acordă cetățenie britanică automat tuturor celor din Irlanda de Nord, dar Irlanda de Nord și-a modificat legislația în 1988 pentru a uh, respecta uh, acordul de pace. Regatul Unit nu. Acest lucru încalcă prevederile acordului de pace și creează diferențieri între două grupuri în Irlanda de Nord un uh, cetățean britanic poate să fie acceptat ca uh, cetățean britanic fără niciun obstacol și, uh, și un cetățean irlandez din Irlanda de Nord trebuie să se declare britanic și să treacă printr-o procedură de durată, costisitoare și deseori traumatizantă pentru a avea aceleași drepturi. Guvernul britanic a mers chiar mai departe și a subminat acordul în instanță. Public ar putea spune că uh, respectă spiritul acordului de pace, dar în documente uh, publici oficiale și într-un tribunal din Belfast luna trecută, guvernul a declarat că guvernul nu poate să respecte spiritul tratatului. În plus, declară că de tratatul semnat nu schimbă legislația Regatului Unit și că opinia guvernului britanic este că acordurile internaționale, cum ar fi acordurile de la Belfast și acordul de pace, nu pot să, de, să uh, depășească legislația internă. Continuă să uh, nege acest drept de a fi irlandez în instanță și neagă drepturile cetățenilor irlandezi din Irlanda de Nord și nu au implementat uh, prevederi cheie ale acordului de pace în legislația internă. Avem aici un guvern care ignoră cu bună știință uh, echilibrul foarte fragil din Irlanda de Nord, un guvern care se consideră deasupra legii și care va distruge tot ceea ce s-a dobândit prin acordul de pace. În concluzie, ce s-ar putea face sau ce trebuie făcut? În momentul de față există mai multe lucruri care ar putea să remedieze problemele legate de dreptul în Irlanda de Nord. În primul rând, uh, proiectul de lege cu privire la drepturile, care nu, drepturile uh, de cetățenie, care nu a fost adoptat, uh, un proiect de lege în legătură cu zona comună de circulație, să se recunoască că cetățenia britanică este pe lângă cetățenia unui alt stat. Odată când drepturile sunt restrânse, uh, cetățenia comunitară trebuie să aibă precedență asupra cetățenia sau uh, naționalitatea unui stat membru. Nu se pot acest, uh, negarea acestor drepturi nu se poate vedea ca uh, o uh, problemă internă a Regatului Unit, pentru că este uh, vorba aici de un tratat de pace pe care Uniunea Europeană s-a angajat să respecte prietenii mei au făcut declarații în legătură cu cele 3, cele 3 milioane de britanici din Europa și noi uh, în Irlanda de Nord suntem 1,8 milioane de europeni și noi suntem deseori uitați, uitați, însă și noi avem drepturi europene, nu am votat pentru Brexit, am votat să rămânem, însă ne vom pierde aceste drepturi împotriva voinței noastre. Aș dori să vă solicit o rezoluție de urgență pentru a menține uh, cetățenia europeană pentru toți cei din Irlanda de Nord. Nu se vor rezolva în acest fel uh, problemele legate de guvernul britanic, însă va rezolva într-un fel uh, inegalitățile din Irlanda de Nord, păstrând cetățenia europeană. Această rezoluție de urgență va acorda cetățenie europeană uh, celor din Irlanda de Nord și va opri pe cei britanici din Irlanda de Nord să acceseze pașapoartele irlandeze pentru a avea aceleași drepturi ca și cei din Republica Irlanda. Trebuie să existe egalitate între toate comunitățile din Irlanda de Nord. Cu toate că se apropie un Brexit fără acord, Trebuie să se reintroducă aliniatul 152 uh, accept, accesul la uh, statutul de reședință în uh, Regatul Unit trebuie să fie accesibil tuturor cetățenilor europeni și refuzarea accesului pentru cei din Irlanda de Nord nu poate să fie acceptată. Identitatea noastră este foarte importantă pentru că este ceea ce menține pacea în Irlanda de Nord. Nu se poate uh, face tratament diferențiat între cele două comunități. Avem nevoie de susținere. Acordul de pace a fost unul foarte greu și a fost nerespectat de către guvernul britanic. Dacă reușesc să ne calce pe noi în pace, în picioare acum, ce se va întâmpla după aceea? Ce alte acorduri nu vor mai respecta în viitor? Guvernul britanic nu uh, acționează în interesul cetățenilor din Irlanda de Nord. Închei cu un citat din Bill Clinton din 1998 în timpul uh, negocierilor de pace. Sunt unii care încearcă să submineze această realizare. Toate părțile trebuie să stăm împreună pentru a împiedica acest lucru. Vă mulțumesc. Mrs. De Souza. Mulțumesc, doamna de Suza. Înainte de această întâlnire AFCO, AFCO m-am întâlnit uh, cu doamna Ana Amato în biroul meu. născut în Italia, trăiește de la bun început în Regatul Unit. Acum uh, a solicitat uh, și cel de-al doilea pașaport. Nu este simplu pentru că autoritățile britanice au refuzat Cred că este interesant pentru noi să cunoaștem acest istoric. Doamna Amato, o, vă rog, foarte succint, trei minute. Vorbește mai bine engleză decât italiană. Nu am pregătit un discurs, nu este politic, ci este o experiență personală. Sunt o victimă a ceea ce se întâmplă. Sunt uh, o fică mândră a unui imigrant italian. Am ajuns în Anglia când aveam 18 luni. Părinții mei au muncit și s-au sacrificat, asta înainte de Uniunea Europeană, care Regatul Unit să devină membru. La vârsta de 11 ani, când aveam 11 ani, Regatul Unit a aderat și atunci mi s-a spus că suntem cu toții cetățeni egali, toți suntem cetățeni europeni, nu trebuie să faci nimic. Eu întotdeauna m-am simțit astfel în viața mea. Întotdeauna m-am simțit britanică, pentru că a fi britanic nu e doar un pașaport, e și un sentiment. La... Am ajuns la 18 luni în Regatul Unit. Am fost la școală, la universitate, m-am căsătorit, am avut copii, am trăit o viață normală ca oricine altcineva și într-o bună zi cineva a decis că peste noapte îmi vor lua drepturile. S-a întâmplat referendumul, eu nu am putut vota, n-am avut glas în a spune ceva. Alții au decis ce se va întâmpla cu mine. Dar a fost în regulă pentru că mi s-a promis că nimic nu se va schimba pentru oamenii ca mine. Nu sunt implicată politic. Dar asta este o problemă umană, nu politică. Eu sunt o victimă a ceea ce se întâmplă. Eu nu accept să trebuiască să uh, cer uh, să mă stabilesc în propria mea țară să dovedesc că am dreptul să trăiesc acolo, pentru că este identitatea mea. Mi-a fost luat totul. Eu întotdeauna m-am simțit la fel. Și acum sunt identificată ca cineva care nu are dreptul. Nu are dreptul la sta, nu are dreptul la pensie, nu are dreptul la îngrijiri medicale. Trebuie să dovedești că ai acest dreptul în țara în care ai crescut, pe lângă familia pe care ai iubit-o. Și într-o bună zi bate cineva la ușă și îți spune că trebuie să dovedești că ai dreptul să trăiești în propria țară. Și acest lucru nu este acceptabil. Suntem ființe umane, nu suntem căsuțe care trebuie bifate și să fim tratați ca nimicuri. Peste noapte am devenit cetățean de mâna a doua fără ca cineva să mă întrebe cum mă simt. Am devenit o non-persoană. Și datorită acestui fapt, mi-a spus, bun, am să fac cerere de cetățenie, am să accept sistemul și voi fi la fel ca soțul meu și ca copiii mei. Nu vreau să stau la cozi diferite pe aeroporturi. Și am spus, bun, am să sun la Ministerul de Interne și am să întreb ce trebuie să fac ca să primesc cetățenie. M-au întrebat numele. Numele meu este Ana Maton Îmi pare rău, dar nu sunteți uh, rezidentă, nu vă găsim în fișierele noastre. Deci eu nu sunt rezidentă în propria mea țară, unde am contribuit fiscal, unde am făcut practic totul, pentru că n-am trăit niciodată în afara orașului meu uh, de baștină, Bristol, și dintr-o dată nu mai sunt rezidentă aici. Dar unde am fost toți acești ani, întreb? Nu sunteți în fișierele noastre. Și este atât de umilitor să ți se spună acest uh, lucru, atât de multă lipsă de respect. Până acum, întotdeauna m-am simțit protejată în Uniunea noastră. Și dacă am face o analogie cu un divorț, eu sunt ca un copil într-un divorț. Cum sunt tratate nevoile mele. Eu uh, sunt practic uh, consecința, victima a ceea ce se întâmplă. Suntem doar pioni care suntem folosiți și nu e acceptabil acest lucru. Am venit cu tot ceea ce solicitau. Trebuie să dovedești 5 ani de reședință în uh, propria țară. Mi-am spus, bun, pot să dovedesc acest lucru, am fost în țara asta 55 de ani, am 57 de ani acum, am fost la școală, mi-am plătit impozitele toată viața. Mi se spune dovezi insuficiente. Asta este um, adresa pe care am primit-o. Că nu aș fi furnizat suficiente date. Dar atunci ce să mai fac? Deci date insuficiente. Și apoi mai îmi spun în această scrisoare, am stabilit că nu ați venit cu suficiente date pentru a vă califica. Am fost la școală acolo, am muncit, am lucrat pentru diferite companii. La fel am lucrat și ca um, persoană fizică autorizată. M-am mers la școală de la 5 ani. Dar n-am solicitat niciodată ajutor de șomaj. Dacă aș fi făcut-o, probabil că aș fi primit cetățenia. N-am solicitat niciun fel de alte drepturi. Și mi se spune astfel că nu ați reușit să dovediți că aveți dreptul de reședință în Regatul Unit. Dar atunci unde să trăiesc? Unde am dreptul să trăiesc dacă până acum am trăit doar în această țară? Și apoi fac o listă a tuturor elementelor pe care nu le-am dovedit. Le-am trimis uh, un întreg dosar pe care l-au returnat uh, și l-au lăsat la o vecină. Este complet uh, lipsă de respect modul în care suntem tratați. Și în plus, dacă vreau să fac apel, trebuie să, fi, să particip la un interviu uh, la mm, o curte care se ocupă de migranți. Dar eu sunt un cetățean egal. De ce sunt tratată ca și cum nu aș va avea dreptul la nimic din viața mea. Eu sunt un, proces, un produs de succes a um, unei culturi duble. Și atunci de ce sunt pedepsită pentru acest lucru? Ni s-a promis în iunie 2016 pentru că pentru cetățenii europeni care au deja reședință în Regatul Unit nu se va schimba nimic și cetățenii europeni vor avea dreptul să rămână pe durată indefinită. Experiența mea arată altceva. Am fost tratată mai puțin favorabil și trebuie să dovedesc, nu e nimic care să fie automat, și atunci ce încredere să avem în acest uh, statut uh, de stabilire? Tot, oricine poate schimba sistemul, oricând, în funcție de cum se dorește. Poate stinge lumina dintr-o dată. Așa pur și simplu. Deci vă rog, trebuie să fie o prioritate pentru dumneavoastră, este o necesitate umană, trebuie să fim tratați ca ființe umane, cu respect. familia mea a, s-a sacrificat, a lucrat toată viața, are dreptul la respect. Nu am luat niciodată nimic, am dat. Și atunci de ce ne iau drepturile? Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna Amato pentru faptul că ne-ați povestit uh, povestea dumneavoastră care a ajuns și în mass media din Italia și cred că și în mass media din Europa. Începem acum dezbaterea. Cine dorește să înceapă? Doamna Alad. Păi Mulțumesc. Mă numesc Cristian Alar, nou deputat european și nu reprezint Franța, ci reprezint Scoția din Marea Britanie. Sunt unul dintre cei 3 milioane. Sunt unul dintre cei cărora li s-a cerut să facă cerere ca să rămână acasă. Și am să continui în engleză. Oi fi eu francez, dar mă simt scoțian. Și am oferit mult Scoției. Scoția mi-a dat foarte mult. Am fost ales din Scoția ca reprezentant în Parlamentul European și nu vine să cred că Brexitul va însemna să trebuiască să facem cerere ca să rămânem în casele noastre. Am trăit 35 de ani în uh, Scoția. Nu pot să desfac uh, viața, să-mi o demontez și să o iau la spinare. Nu pot să renunț la familia mea, la copii, la nepoți. Trebuie să facem ceva, așa cum ați auzit. Deja avem acum uh, un exemplu clar de ceea ce nu ar trebui să se întâmple în Europa sau cetățenilor europeni. Este foarte important ca toată lumea din încăpere să înțeleagă la adevăratele dimensiuni ceea ce ni se întâmplă nouă, ce li se întâmplă cetățenilor britanici din Uniunea Europeană. E un lucru care trebuie oprit acum. Știu că am sprijin din partea guvernului scoțian, s-au purtat foarte bine, însă ei nu au atribuții în domeniul uh, emigrație doar Regatul Unit, doar uh, autoritățile centrale au atribuții în ceea ce privește emigrația. Și ne confruntăm cu un mediu ostil față de emigranți. Dar asta e nu de acum, ci din 2010 încă. Vă rog să nu vă opriți. Uh, apelez la uh, doamna președinte van der Leyen Uh, la toți cei de aici să facem ceva la nivel european. Nu putem aștepta ca ministrul uh, britanic, uh, prim-ministrul britanic, oricine ar fi acela, să decidă ce o să se întâmple cu viețile noastre. Trebuie ca ele, drepturile noastre, să fie uh, garantate în uh, Europa, în fiecare stat membru și nu mai putem aștepta. Ați uh, auzit astăzi ce se întâmplă. Copiii, nepoții noștri nu mai pot aștepta. Eu am vrut să cer cetățenia uh, britanică. Uh, aș, fi, aș fi solicitat asta, bine. Dar uh, uh, acel uh, drept de reședință pur și simplu nu este suficient. Uh, de fapt, ți se refuză uh, alt statut prin acordarea acelui settled status. Și se încearcă, încearcă să ne spună în felul ăsta că nu suntem bineveniți. Făți bagajele și pleacă, ni se spune. Și credeți-mă că unii or să facă treaba asta. Trebuie să oprim lucrurile aici și fac un apel la dumneavoastră. Această audiere nu trebuie să rămână așa, trebuie să facem ceva. Eu nu pot să le spun oamenilor să nu uh, solicite acel uh, statut de re- rezident, dar pot am discutat cu foarte mulți consilieri pentru acești oameni și le spun, sunt consilieri foarte mulți care lucrează pentru acești oameni în Europa și le-am spus, dacă e cineva, stați de vorbă cu cineva care mm, are șansă să nu primească acel uh, statut, nu îl uh, aruncați în, uh, în ghearele sistemului, pentru că o să fie mai dureros și acel statut nici măcar nu înseamnă prea mult. M-au întrebat și ce să facem. Nu știu. Între, îndreptați în altă parte, le-am zis. Pentru că cetățenii britanici, guvernul britanic acum ne spune că nu suntem bineveniți. Trebuie să facem ceva pentru acești oameni și fac un apel și eu la instituțiile europene să facă ceva în acest sens. Sigur, nu este uh, uh, suficient ce s-a făcut până acum și uh, avem nevoie de legislație care să ne apere. The next speaker... Următorul vorbitor este doamna Anderson. Cred că precum majoritatea eurodeputaților, dar și a personalului prezent astăzi aici, n-am avut uh, cum să nu fim uh, afectați de cele povestite de doamna de Suza și de doamna Amato. Și acum mă văd că se aplică și în cazul meu vă aud vorbind de 3,5 milioane și v-aș ruga să nu mai vorbiți de 3,2 milioane, ci să ne alocați și pe noi, cei 1,8 milioane de cetățeni din uh, Irlanda de Nord. Deci să schimbăm această abordare. Ni s-au făcut uh, speranțe ca și doamnei de Suza, atunci când s-a publicat raportul comun transmis de guvernele britanic, dar și de Uniunea Europeană, atunci când uh, s-a spus că drepturile noastre nu vor fi diluate și că pentru cei dintre noi care suntem și cetățeni britanici și cetățeni europeni, că vom putea să beneficiem de exercițiul drepturilor noastre. Din păcate, pentru Irlanda de Nord. Acest lucru n-a fost transpus în protocol pentru că poate vă aduceți aminte că am intervenit la un moment dat în Parlamentul European și am spus că nimeni nu îi cunoaște pe britanici mai bine decât noi. Și am fost recunoscătoare că la rezoluția de la momentul respectiv la care a lucrat și domnul Guy Hofstadt s-a spus că se va ajunge la o implementare completă a ceea ce s-a creat în raportul comun. Acum, precum Emma, am un pașaport irlandez. Sunt aici prin alocarea care se face în Regatul Unit pentru Irlanda de Nord dar am un pașaport irlandez și recent acum și pașaport diplomatic irlandez. Și se citează din um, Constituția irlandeză, unde fiecare persoane care este născută pe teritoriul uh, Irlandei, se dă dreptul de a fi cetățean uh, irlandez și astfel am dreptul să fiu și cetățean european. Iar la momentul respectiv, acordul de pace din Vinerea Mare a fost pus în, transpus în legislație și se spune acolo că se recunoaște dreptul din naștere a tuturor oamenilor din Irlanda de Nord de a se identifica și de a fi acceptați ca irlandezi, britanici sau ambele după cum doresc și li se confirmă astfel dreptul de a avea cetățenie britanică sau irlandeză, ceea ce este acceptat de ambele guverne, lucru care nu va fi afectat de nicio modificare la uh, Constituție. Iată acum un exemplu uh, în acest sens. Pentru că Se vede acum și din sondaje că se dorește discutarea unei uh, modificări constituționale. Dacă Emma pierde în instanță, pierdem toți în Irlanda de Nord. Cei care suntem irlandezi pierdem Iar uh, dacă se va ajunge la o uh, rediscutare a Constituției și o unificare a Irlandei, atunci uh, cei care au um, cetățenia britanică vor pierde. Și de aceea guvernul britanic nu acționează ca un garant al um, acordului de pace din Vinerea Mare. Dar cred că și acestei comisii revine un rol în a se implica și a înțelege dezbaterea la nivel constituțional care are loc acolo. Constituție care a fost uh, semnată în mod uh, democratic și face parte din cadrul acordului de pace. Noi doar solicităm ca o prevedere dintr-un acord de pace să fie aplicată. Noi suntem cei care suntem acuzați pe nedrept că vrem să divizăm și ni se spune că această conversație este toxică. Însă cred că trebuie aplicate toate prevederile acordului de pace, pentru că nu se poate ajunge în situația în care acordul de retragere cu acea garanție backstop care este crucială pentru a evita o frontieră dură între Irlanda și Irlanda de Nord. Dar haideți să nu ajungem într-o situație în care o mașină de spălat sau o oaie să aibă mai multe drepturi decât cetățenii din Irlanda. Mulțumesc, domnule președinte pentru timpul acordat. Senora, la palabra el señor Ruiz de Besa. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte, în numele grupului socialist. Mulțumesc uh, pentru prezența reprezentanților organizațiilor de ce, care reprezintă pe cetățeni. Da, da, este traducere. Uh, și doamna Amato, sunteți martori foarte uh, care ne impresionează din punct de vedere uman și de asemenea uh, ne arată complicațiile situației politice, ale deciziei politice ale referendum, a referendumului. După cum am avut ocazia să vă semnalăm în mai multe rânduri la comisia noastră, este evident că argumentul convocării referendumului nu pare să respecte uh, Uh, se pare că ministrul britanic, prim-ministrul britanic de atunci nu avea, uh, nici nu s-a gândit măcar la implicațiile unui Brexit asupra uh, acordului din Vinerea Mare. Pentru că el se gândea că Brexitul va fi respins, de fapt. Ceea ce este evident este că acordul de pace care, după cum uh, s-a spus, uh, după cum au spus și reprezentanții cetățenilor, acest acord din Vinerea Mare impune o obligație foarte clară să nu existe o frontieră fizică între Republica Irlanda și Irlanda de Nord, dar, de asemenea, după cum s-a spus, că Uniunea Europeană este garant al acestui acord, de aceea Uniunea Europeană nu poate să accepte în niciun fel propunerile care au fost făcute în ultima vreme de către domnul Johnson, care, sub alt nume, reintroduce controle de alt tip și care propune nu garantează unitatea economică a insulei Irlanda. Singurul lucru care poate să fie compatibil cu acordul din Vinerea Mare. De aici decurge faptul că uh, backstop-ul, garanția, uh, este extrem de importantă pentru că noi, ca Uniune Europeană, avem obligația de a garanta acordul de pace și piața internă, Uniunea Vamală sau ambele, e, sunt singura, singurul mijloc de a face viabil Brexitul respectând acordul din Vinerea Mare. Acest lucru trebuie să fie foarte clar și cred că și Comisia, domnul Barnier, colegii noștri din grupul de coordonare a Brexitului și așa mai departe. În ceea ce privește chestiunea ridicată de doamna Amato, care a fost implicată, s-a regăsit implicată într-o situație de schizofrenie birocratică și cu care se vor confrunta și alți cetățeni din Regatul Unit, în timp ce Regatul Unit continuă să fie în Uniunea Europeană, aveți eh, drepturile dumneavoastră ca cetățeni ai Uniunii Europene și puteți să activați toate mecanismele de protecție în fața acestei uh, situații. Și bineînțeles, eh, Consiliul Europei. Cartea Europeană a Drepturilor Fundamentale, sistemul de petiții al uh, Parlamentului European și, la un moment dat, dacă sistemul britanic nu rezolvă la nivel intern problema în care se uh, regăsește, curtea, mm, tribunalul, uh, mm, curtea de justiție a Uniunii Europene. Vă mulțumesc, urmează doamna Silva Pereira. Thank you, sir. Domnul Pereira. Uh, În primul rând vreau să urez bun venit uh, oaspeților noștri, să le mulțumesc pentru cele ce ne-au spus și să le mulțumesc pentru lupta lor, pentru că ei se luptă pentru drepturile cetățenești, pentru drepturi fundamentale și trebuie să le mulțumim pentru asta. După ce am ascultat uh, cu atenție, trebuie să spun că este regretabil uh, comportamentul um, guvernului britanic față de cetățenii săi. Este o rușină. Ce să mai? Evident, nu putem discuta toate aceste lucruri fără să ne întoarcem la întrebarea fundamentală când s-a discutat Brexitul tuturor li s-a spus că va fi bine. Nu o să se schimbe nimic decât în bine. Și când vedem acum toate aceste probleme cu drepturile cetățenești, ne confruntăm cu acea iluzie fundamentală. Adevărul este că acele promisiuni nu au putut fi ținute. Acele promisiuni contraziceau evidența. Acest Parlament, știți, a fost de partea dumneavoastră și se luptă pentru drepturile uh, omului dintotdeauna. Considerăm în continuare că aceasta este o prioritate a noastră. Am adoptat rezoluții în care am subliniat cu fermitate acest lucru și atunci când am discutat despre acordul uh, de retragere din Uniune cu guvernul britanic, am dorit să fie acolo un capitol dedicat protejării drepturilor cetățenilor. În plus, Parlamentul a pus presiune politică continuă pentru a, ne, pentru a se asigura că guvernul britanic răspunde solicitărilor cetățenilor. Am monitorizat aranjamentele practice. Chiar și în ultima rezoluție adoptată aici am propus abordări diferite în care să se, prin care să se pună în aplicare mecanisme de alte tipuri, să se ușureze viața cetățenilor. În plus, am uh, avut numeroase declarații uh, care proveneau din statele membre, invitând guvernul britanic la uh, acorduri bilaterale în favoarea cetățenilor uh, britanici. Am salutat aceste inițiative, dar uitați că Totuși am ajuns în situația asta la doar 3 săptămâni înainte de Brexit și tot ceea ce am auzit astăzi aici uh, ne spune doar că avem nevoie de mai mult timp, avem nevoie de o extindere pentru că lucrurile nu se pot rezolva nu mai e vreme și nici soluții alternative. Avem nevoie să vorbim despre un acord internațional care să protejeze drepturile cetățenilor. Știm că trebuie să evităm scenariul catastrofic uh, al unei ieșiri fără acord uh, în, cetă- în interesul cetățenilor. Deci acel acord Uh, internațional de care vorbeam este necesar în cazul unul în care nu se ajunge la niciun acord la summitul următor. Parlamentul European este gata să sprijine o prelungire a termenului de intrare în vigoare a articolului 50. Sigur că am înțeles, ă, înțelegem cu toții că nimeni nu dorește ceea ce ceea ce s-a numit sau aș numi o ieșire fără acord, dar organizată. Obiectivul fundamental pe care îl avem în minte este să evităm scenariul catastrofic al ieșirii fără acord. Dacă poporul britanic încă dorește Brexitul, acesta ar trebui să fie organizat. Și totuși, în scenariul nedorit al unei ieșiri fără acord, sunt de acord că este nevoie de instrumente juridice suplimentare pentru a proteja drepturile cetățenilor. Pe termen scurt, mă tem că obiectivul nostru principal trebuie să evităm ieșirea fără acord și pentru asta se pare că extinderea termenului de punere în aplicare a articolului 50 este necesară. Mulțumesc, doamna Taubner. Very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați prieteni, cred că pentru noi toți, toate acestele, din prima zi, din prima zi când ați venit la Parlamentul European până la întâlniri individuale, în care ne-ați povestit situația dumneavoastră și ne-ați ajutat să înțelegeți, să înțelegem aceste provocări. Acestea, reuniunea a fost foarte emotive pentru noi, însă foarte importante și suntem deschiși, vom face tot ceea ce putem ca să vă ajutăm uh, pentru a continua cu deciziile și uh, alegerile pe care le-ați făcut. Noi am înțeles că acest uh, proces uh, care nu are niciun sens politic numit Brexit va avea implicări profunde asupra viața dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră. A fost un de asemenea un aspect foarte important al întâlnirilor noastre. Și vă reamintesc că ne-am, ne întâlnim de la sfârșitul anului 2016 am avut uh, audieri în diverse comisii comune și individual și Vrem o platformă deschisă în Parlament pentru a vă înțelege mai bine provocările, problemele cu care vă confruntați, însă toate rezoluțiile noastre legătură cu drepturile cetățenești uh, susțin drepturile dumneavoastră. Singura modalitate de a avea toate garanțiile uh, dumneavoastră este printr-un acord, pentru că acesta este un acord care poate nu e perfect, dar include câteva dintre rezolvări pentru problemele uh, cetățenilor. Pentru noi este foarte important să avem această certitudine juridică și poate că am uitat, dar la început mi-am adus aminte de o întâlnire cu domnul Michel Barnier care ne-a vorbit despre cetățeni și atunci Uniunea Europeană și Regatul Unit aveam poziții complet diferite. Regatul Unit uh, voia ca cetățenii europeni să fie tratați ca niște imigranți uh, obișnuiți și noi voiam să uh, rămânem la situația actuală. Atunci nici măcar nu se putea discuta. Deci a fost vorba de un proces. Uh, iar acum, dacă ne uităm la ce spuneți dumneavoastră, lipsa de certitudine uh, datorită faptului că este legislație secundară, este foarte ridicat. Însă nu poate să uh, nu putem să permitem dispariția drepturilor. Dacă este vorba de o legislație de, pentru migrație, uh, atunci există riscul ca uh, statutul să se schimbe ulterior. După cum ce am ascultat din partea prietenilor britanici, eh, aceștia britanicii folosesc foarte mult eh, acest termen de divergență de reglementare. Eu sper că vom avea un acord de ieșire cu Brexit pentru a avea eh, măcar niște garanții și divergența de reglementare ar putea să se aplice și pieței muncii s-ar putea să apară o situație diferită, de asemenea în ceea ce privește protecția consumatorului. Așadar, există acest risc ca această divergență de reglementare să influențeze în mod direct sau indirect uh, uh, viața cetățenilor. Am înțeles mesajul dumneavoastră în legătură cu delimitarea de fonduri uh, sau de drepturi, însă trebuie să vă spun că uh, și uh, sunt de acord cu ce au spus colegii, mm, nu trebuie să se permită o ieșire fără acord, pentru că vorbim acum despre o situație de ieșire fără acord ca realistă. Pentru că, însă dacă se întâmplă așa ceva, pentru că nimeni nu poate să exclude acest lucru, noi în Parlament suntem convinși că nu vom permite demararea negocierilor ulterioare dacă nu se găsesc soluții juridice pentru a, pentru a proteja drepturile cetățenilor. Este un element uh, suplimentar pe care îl avem în mâinile noastre. Însă suntem alături de dumneavoastră și facem ceea ce putem, nu reușim de fiecare dată, însă uh, vă uh, avem foarte aproape și vă mulțumim din nou pentru că ați venit. Thank you very much, uh, Chair. Doamna Vortendan, vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că ați permit și membrilor care nu sunt membri ai comisiei dumneavoastră să ia cuvântul. Sunt coordonatoarea pentru socialiști Uh, și mulțumesc membrilor noștri care au venit la Comisia PETI pentru a discuta aceste chestiuni uh, săptămâna trecută. Ca Parlament, noi avem peste 130 de petiții deschise legate de preocupările cetățenilor în legătură cu Brexit. Ca Parlament avem o datorie față de acest, acești cetățeni Acum că toată lumea și-a exprimat uh, poziția personală, nu vreau să vă rețin foarte mult, însă în acest Parlament uh, reprezentăm cetățenii europeni cu toate circumstanțele lor diferite. Eu am un soț uh, belgian, un copil britanico-belgian. Istoria integrării este și istoria familie, familiei mele după cum uh, au vorbit cei uh, invitați astăzi aici, însă noi ca Parlament avem datoria față de cetățenii aceia care se găsesc uh, complet în afara sistemului ca rezultat unui vot în care nu au putut să își aibă un cuvânt de spus, pentru că fie că erau cetățeni europeni din uh, Regatul Unit sau cetățeni britanici care erau plecați de peste 15 ani. Trebuie să ne gândim cum vedem Brexitul aici. Uh, rugămintea mea uh, unii dintre dumneavoastră veți putea interveni mâine la plenară. Va exista o discuție în legătură cu pregătirea Consiliul European de săptămâna viitoare și pledez uh, față de dumneavoastră să nu vă distragă comportamentul infantil al celor aleși sau nealeși care sunt acum la guvern uh, în, Bri- în Marea Britanie. Există, este o diversiune, se creează diviziuni, și acum când instanțele britanice au decis că primul ministru va trebui să ceară o prelungire dacă nu există un acord până la sfârșitul uh, săptămânii viitoare, vă rog să nu fiți uh, distrași de un comportament infantil. Vă rog uh, să transmiteți Consiliului European pledoaria grupurilor cetățenilor, care nu vizează doar ieșirea fără, fără acord. Atunci ar fi o catastrofă. Pozițiile unilaterale din ambele părți nu vor fi suficiente. Am auzit de ce. Nu există nicio jurisdicție uh, a unui tribunal pentru a trata uh, pentru a trata litigiile, nu există recurs dacă un guvern decide unilateral să nu mai respecte acordurile. Delimitarea este foarte importantă acum, dar și în cazul unei prelungiri. A fost, uh, am auzit-o foarte clar din partea grupurilor de cetățeni, însă acest lucru nu a fost repetat în intervențiile din partea eurodeputaților. Deci aș dori să repet acest lucru. Dacă se solicită o prelungire și se acordă această prelungire, pentru că nu se ajunge la un acord final la Consiliul European de săptămâna viitoare, atunci vă rog în numele nostru, ca eurodeputați din uh, Comisia pentru Afaceri Constituționale, să cerem o garantare chiar în cazul acordării unei prelungiri. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Kitten Darling. Acum, după cum știți, uh, ușa noastră este per, întotdeauna deschisă pentru dumneavoastră. Uh, so sorry, but I speak in my language. Îmi pare rău, voi vorbi în limba mea maternă română. Președinte, în primul rând, mă bucur că ne-ați dat ocazia să putem să ne întâlnim cu direct cu persoane care au venit și, sincer, pentru mine povestea, povestea doamnei Amato m-a cutremurat despre ce stat de drept vorbim? Despre ce drept al cetățenilor dacă doamna trăit numai acolo și se întâmplă ce se întâmplă? Dar ce fac alți cetățeni, poate mai în vârstă sau uh, poate mai puțin instruiți, care nu se pot apăra? În mandatul trecut, când uh, s-a vorbit despre un posibil Brexit, uh, foarte mulți dintre noi, dintre eurodeputați, nu am crezut că va fi Brexit. Și da, a fost un scenariu uh, eu îmi asum ce spun bazat pe uh, știri false și manipulare pentru că cetățenilor da li s a spus că nu li se schimbă nimic și iată că li s au schimbat și li se schimbă foarte multe. Sigur că trebuie să ne gândim ce putem face de aici înainte și cum ă, au spus și colegii, nu cred că în Parlamentul European nu va exista o majoritate largă în care pe de o parte să susținem dacă trebuie prelungirea termenului pentru a putea să ne asigurăm să ne luăm garanții că cetățenii indiferent din ce țară sunt și trăiesc în marea britanie sau în irlanda sau ă, din marea britanie în europa își păstrează acel statut de cetățean european cu drepturi egale cu toți cetățenii nu știu ă, propunea cred că doamna danuța ă, o platformă poate că noi am putea să i ajutăm acum pe cetățenii ă, britanici irlandezi să le dăm pentru că noi ne lovim aici și vorbesc acum pentru invitați și de niște lucruri care sunt subsidiarități și nu în toate poate să intervină uniunea europeană. poate reușim să pregătim pentru cetățeni un uh, ghid în care să știe ce să facă care sunt pașii care trebuie să i facă pentru a și cere respectarea drepturilor ca cetățean european în situația în care uh, sunt puși în fața unui, uh, unei aberații în statul în care trăiesc în marea britanie. apoi cred că și eu vreau să îi asigur pe invitați că am avut un foarte bun negociator pe domnul barnier și de câte ori am dezbătut în parlamentul european toți eurodeputații sigur mai puțin uh, cei din, care doreau brexit ul și aplaudau că ies din marea, din uh, marea familie a uniunii europene ceilalți toți solicitam ca în negociere primul punct pe care să l pună să fie respectarea drepturilor cetățenilor. celelalte Uh, schimburi comerciale economie evident dar toți am cerut respectare și sigur domnul barnier ne a asigurat că susține acest lucru dar vreau să vă pun o, o întrebare ce ne facem dacă o majoritate o populație majoritară un număr de cetățeni într un procent majoritar decid într un stat membru poate fi alt stat la rând este foarte periculos ce a făcut marea britanie. proiectul european trebuie să reziste avem nevoie în lumea globală de uniunea europeană uh, de aceea trebuie să evităm. dar ce să facem dacă uh, o majoritate a decis așa cu ce putem să intervenim noi ca instituții europene pentru că aici vor veni cu cealaltă replică da, dar noi, dumneavoastră vreți așa, dar o majoritate a vrut altceva. De aceea cred că noi trebuie să ne pregătim pe de o parte, să mergem. Eu am fost uh, trimisă într-o delegație cu doi ani în uh, Lond- și am fost în Londra și în Birmingham și m-am întâlnit cu companii. Am fost din partea Comisiei Piață Internă. Și vă spun că niciunul, dacă aș fi fost să fac o statistică, nicio companie cu care am discutat nu dorea Brexit cetățenii cu care discutăm acum nu vor brexit. Problema este că uh, eu cred că ar trebui să începem o campanie de informare a cetățenilor, corectă a cetățenilor din Marea Britanie să prelungim termenul până să ne avem aceste garanții că cetățenilor nu li se încalcă drepturile și de ce nu? Eu sunt un om optimist dar de ce nu s-ar putea întoarce lucrurile? Dar de ce nu s-ar putea face un alt referendum în care să se spună clar ce pierd cetățenii în situația Brexitului? Nu știu, eu mi-aș dori acest lucru. Nimeni nu dorește ca Marea Britanie să iasă uh, din Uniunea Europeană. Cel puțin vă spun, mai puțin uh, domnul Farage, care ok, tot timpul spunea că vrea să scoată țara din, uh, din Uniunea Europeană. De aceea cred că, da, avem acum niște puncte pe care le putem face cred absolut tot ce ați spus aici cred tot ce ați spus aici și cred că trebuie să multiplicăm și noi aceste informații pe care ni le dați. Astăzi am primit de la domnul președinte o responsabilitate din partea Comisiei AFCO să mă ocup de petiții. Uh, Uh, vrem să ne scrieți și să ne dați cazuri cât mai multe din, uh, din uh, Marea Britanie, din Irlanda, dar să zic așa, instituțional ce putem face este, da, noi să, în plenară să solicităm extinderea termenului, să ne pregătim foarte clar noi ca instituții europene să asistăm să, să, să dăm această dacă vreți consultanță sprijin cetățenilor cărora li se încarcă, calcă drepturile acolo bineînțeles fără uh, o asistență gratuită da? și să vedem cum putem să le protejăm drepturile de cetățean european în situația în care în final totuși brexitul va avea loc dar măcar să aibă loc cu ă, nu dezordonat ci cu un acord. eu așa văd lucrurile pentru că ă, e târziu e foarte târziu acum ă, nu știu ce se mai poate face ca să întoarcem acest brexit însă fără a, fără a asigura respectarea drepturilor cetățenilor și fără a gândi a găsi un, o cale prin care să protejăm orice cetățean care ne aduce la cunoștință că în marea britanie sau în irlanda li s au încălcat drepturile cred că uh, ar fi extraordinar de dăunător pentru proiectul de viitor al Uniunii Europene. Și da, cetățenii trebuie să fie pe primul loc în orice decizie care se ia în cadrul acestui proiect. Eu, uh, uh, sincer, vă spun că regret foarte mult și uh, sunt alături cumva <laughs> de dumneavoastră, doamna Mato și de toți ceilalți, însă asta nu ajută. Noi trebuie să găsim soluții acum tehnice, juridice, prin care să sprijinim din momentul acesta în, uh, în pașii următori. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole La parola onorevole... Mulțumesc. Mulțumesc, doamna. Thank you. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Ca deputat din partea Scoției, aș dori să punctez și eu câteva lucruri. scoțienii întotdeauna au militat pentru drepturile europenilor și uh, ministrul pentru migrație Ben McPherson a uh, transmis o scrisoare ministrului de interne britanic Brandon Lewis în care îi solicita uh, un sistem pentru cetățenii europeni și cel puțin renunțarea la acest statut de stabilire. Pentru că cei, sigur, care au ales să facă din Marea Britanie casa lor, uh, să poată face acest lucru, dar fără a dovedi acești 5 ani de reședință și mm, spunând că acest statut de stabilire ar trebui înlocuit cu un statut de reședință. Ministrul nostru și-a reiterat și preocuparea uh, că există multe chestiuni care trebuie rapid rezolvate. Guvernul scoțian întotdeauna a fost foarte clar cum că cetățenii europeni nu ar trebui să facă cerere pentru a-și menține drepturile pe care le au deja și așa cum am mai spus că schema asta de stabilire ar trebui să fie pe bază de declarație doar. Și asta ar proteja drepturile cetățenilor europeni care trăiesc în Regatul Unit, inclusiv în Scoția, și să-și mențină dreptul rile asociate. Eu cred că audierea de astăzi ne-a arătat și prin mărturia doamnei Amato și sigur că nu poți să nu fii afectat de ceea ce ai auzit, de realitatea dură din teren. Și de aceea aș dori să mă fac ecoul colegului meu Christian Allard ca Uniunea Europeană să garanteze ce, drepturile cetățenilor europeni printr-o soluție europeană mai amplă și să se asigure că aceste drepturi sunt cumva asigurate printr-un tratat. Dar nu putem aștepta mai mult, pentru că sunt oameni care au nevoie de această certitudine. Înțeleg că au nevoie de aceste reasigurări, mai ales dacă se va ajunge într-o situație de Brexit haotic sau, cum spunea și colega Curtin Darling, în cazul, și în cazul unei amânări, pentru că e complet inacceptabil ca cetățenii europeni să fi fost supuși la astfel de incertitudini pentru viața lor, cu, tot cu familia lor. Asta toată perioada care a trecut de la referendum. Știu câte a făcut acest Parlament pentru protejarea drepturilor cetățenilor, în special prin intermediul acestei comisii, dar și prin intermediul Comisiei pentru Petiții și prin intermediul grupului de coordonare Brexit. Însă avem nevoie în mod urgent de claritate și certitudine pentru cetățenii europeni care, fără să fie vreo vină a lor, se confruntă acum cu această problemă și este o tragedie și este partea cea mai tristă a Brexitului. Thank you very much. Mulțumesc, domnule Breton. Merci, monsieur le président. Au nom du groupe Identité et Démocratie. Mulțumesc. În numele grupului Identitate și Democrație spun că democrația se bazează pe suveranitatea poporului și poporul britanic a decis să părăsească Uniunea. Trebuie să respectăm această alegere. Știm că această decizie urma să provoace tot felul de probleme și iată problemele umane la care asistăm astăzi. Cetățenii ai Uniunii care trăiesc în Regatul Unit și problemele cetățenilor britanici care trăiesc în Uniunea Europeană. Dar nu trebuie să facem uh, să profităm de aceste probleme pentru a pune în cauză Brexitul. Trebuie să găsim soluții. Personal, eu văd două soluții posibile. Una, să găsim un acord global de ieșire din Uniune cu Regatul Unit. Este încă posibil pentru că Parlamentul Britanic spune și eu cred că dorește un acord și, împins de Uh, Parlament, guvernul tocmai ne-a făcut o nouă propunere care vine să rezolve probleme dintre cele mai spinoase, precum cea a frontierei cu Irlanda. Propunerea e destul de complexă și implică o dublă frontieră, dar dacă vrem să ne îndreptăm uh, spre o soluție ținând cont de această propunere, putem să găsim o soluție și pentru cetățeni. E o posibilitate, dar trebuie ca și de partea Uniunii să fim gata să negociem cu adevărat și uneori mă îndoiesc că există voința politică pentru asta. Vă reamintesc că la punctul 12 al rezoluției pe care Parlamentul European a votat-o pe 20 și pe 18 septembrie, se spune că Regatul Unit rămâne singurul responsabil în cazul unui eșec al negocierilor mi se pare că o asemenea atitudine nu uh, încurajează în bunăvoința în negocieri. Deci, atenție, totuși, uh, eu uh, cred totuși că acord, uh, acest acord specific uh, este posibil și dacă totuși eșuăm, există a doua soluție de care vorbeam astăzi. În cazul ieșirii Regatului Unit fără acord, putem încerca să negociem un acord specific uh, pentru cetățeni, pentru uh, rezidenți, pentru a rezolva tocmai problemele acestora. Putem să facem asta dacă vrem, dar, repet, ar trebui să fie un plan B acesta. Planul uh, A rămâne ieșirea cu acord. Domnul Dove. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că tema pe care o discutăm în această după-amiază rezultă de pe urmă celui mai mare vot democratic uh, care a existat în Regatul Unit, unde 7,4 milioane de oameni au votat pentru părăsirea Uniunii Europene, în pofida faptului că guvernul nostru recomandă să rămânem. Deci trebuie să respectăm acest lucru dacă credem în democrație, dacă credem că voința democratică trebuie onorată, acest Brexit trebuie să aibă loc. Prin urmare, Trebuie găsit o soluție pentru această problemă și, așa cum am mai spus în această comisie, cu voința politică existentă de ambele părți ar trebui să fie posibil. E voie însă de o voință politică onestă și valabilă și cred că atunci se va putea găsi o soluție. Trebuie să fie echitabil, reciproc și simetric. Și dacă putem ajunge la acest lucru, s-ar rezolva problemele atât pentru cetățenii UE care trăiesc în Regatul Unit, cât și invers. Ascultând povestea foarte tristă a doamnei D'Amato, cred că aveți mai degrabă o problemă cu Ministerul de Interne decât uh, în această dezbatere, însă dumneavoastră aveți uh, un caz uh, perfect valabil pentru a rămâne în Regatul Unic și vă urez mult succes. Și în același timp trebuie să ne gândim de ce un soț britanic nu își poate aduce fără dar și poate soția în regat de origine ucraineană în Regatul Unit, în timp ce o ucraineaică căsătorită cu un portughez care trăiește în Regatul Unit poate să facă acest lucru. Deci iată că și aici există o situație inechitabilă. Cred că trebuie să ne aducem aminte că situația rezultă de pe urma unui vot democratic în Regatul Unit și că trebuie respectat. Nu se poate să avem o situație în care minoritatea care pierde votul nu acceptă voința majorității. Aceasta este democrația. Mulțumesc! domnul Scott Esley. Da, eu reprezint Londra și mulți dintre cei 3 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Regatul Unit trăiesc în circumscripția mea. Viața lor a fost sub semnul incertitudinii timp de trei ani și jumătate. Am auzit mărturiile. Viața lor nu ar trebui folosită ca pion de negociere. Colegul a spus că a fost un vot democratic. Nu poți să ai mai multă democrație fără, având, fără a avea mai multe. Haideți să avem încă un vot. Acum um, uh, oamenii și-au dat seama în ce situație trăiesc, pentru că este o situație de into- certitudine intolerabilă de peste trei ani și jumătate. Înainte de referendum s-au mințit de ambele părți. E rușinos? Sigur că trebuie să ne protejăm de politicieni care mint. Cel puțin uh, judecătorii din Elveția au avut uh, curajul să anuleze un referendum când s-a dovedit că una dintre părți mințea. Pentru a avea democrație reală în țara noastră ar trebui să avem un vot al poporului Asta și înainte de orice alte alegeri, pentru că situația a devenit intolerabilă pentru cei din circumscripția mea, dar și din rest în Europa. Europa a fost un proiect al păcii și al bunăstării, dar a nu respecta drepturile noastre civice eu cred că trebuie abordată această chestiune cu maximă urgență. Mulțumesc. Domnul Duran. Oui, monsieur le président, je vais être beaucoup plus rapide. Enfin, je, je, je vais être beaucoup plus rapide maintenant que Da, foarte pe scurt. Vreau să spun în franceză domnului Le Breton că sunt doi ani de când încercăm să-i facem să înțeleagă pe domnul Le Breton și prietenii săi, pe domnul Farage și toți prietenii lor că uh, nu trebuiau să spună știm că o să fie, uh, știam că o să fie complicat. Au mințit, uh, au fost demagogi într-un mod scandalos, au fost uh, aleși și realeși pe baza unor minciuni și am ajuns cu toții acum într-o situație insuportabilă, mai ales uh, cetățenii britanici, scoțieni, irlandezi și uh, eu spun acum, știam că o să fie complicat, de ce n-au spus-o de atunci? E o situație acum insuportabilă și trebuie să-și asume uh, lucrul acesta domnul Le Breton și prietenii săi. Marea Britanie nu are capacitatea uh, de a-și uh, recupera suveranitatea și este acum într-o situație de slăbiciune teribilă, iar cetățenii săi sunt primele victime. Aș vrea să-și recunoască acești oameni greșelile și apoi putem vorbi despre democrație. Domnul Verhofstadt? Uh, yes, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am așteptat până la final pentru că cred că este mai bine să ascult uh, mai întâi intervențiile uh, reprezentanților diferitelor organizații pentru cetățeni, dar și comentariile colegilor prezenți aici. Pentru început, aș spune că există un proverb în Franța. Convaincu. Uh, everybody can understand that, even I think in, in Britain din păcate, <laughs> nu am înțeles în franceză, dar uh, se înțelege că, de fapt, ceea ce spun organizațiile cetățenești britanice e valabil, poate cu una, două excepții dintre cei prezenți care cred că nu trebuie garantate drepturile cetățenilor europeni care trăiesc în Regatul Unit și a britanicilor care trăiesc în Europa. N-am să mai amintesc de rezoluțiile uh, pe care le-am adoptat unde acesta era principalul obiectiv al Parlamentului European. Săptămâna trecută am avut um, ocazia să explic în Comisia pentru Petiții și care sunt o serie de probleme cu care ne confruntăm în continuare la asta în urma unor mai, mai multor petiții pe tema Brexit înaintate de cetățeni și voi prezenta aceste răspunsuri și acum. Însă un lucru trebuie să fie clar. Avem uh, o prerogativă, dar aceasta vine la finalul procesului. Prerogativa noastră este de a adopta sau nu rezultatul negocierilor. Dacă nu suntem mulțumiți, nu adoptăm. Așa funcționează lucrurile. Și asta ar însemna că în acel moment nu ar exista Brexit sau va fi un Brexit fără acord. Dar în orice caz, acestea sunt prerogativele noastre. Trebuie să adoptăm sau să aprobăm acordul și am spus um, deja și numele grupului de coordonare, că acest Parlament nu va adopta un acord care, la finalul procesului, nu asigură, nu protejează 100% pe cetățeni. Însă acest lucru creează o serie întreagă de responsabilități pentru noi. În primul rând, responsabilitățile pe care ni le-am asumat în cursul negocierii acordului de negociere și asta datorită faptului că Parlamentul European, datorită Parlamentului European au fost făcute îmbunătățiri clare la acordul de retragere. Datorită Parlamentului au fost incluși și viitorii copii, pentru că uh, inițial ei fuseseră excuși datorită Parlamentului European, beneficiile și alocațiile de asigurări sociale au fost uh, incluse în acord, pentru că inițial nu figurau sau nu figurau în propunere de acord. Și tot Parlamentul European a făcut ca întreg sistemul să aibă un efect direct, astfel încât cetățenii europeni, în baza acordului, să poată să meargă în instanță. Tot Parlamentul uh, European a inclus în acord o protecție prin intermediul Curții Europene de Justiție, ceea ce inițial a fost refuzat de omologii britanici, care au argumentat că ar fi imposibil, ar fi o lezare a suveranității lor dacă Curtea Europeană de Justiție ar avea un cuvânt de spus în această privință, în ceea ce privește drepturile cetățenești ale oamenilor care trăiesc în Regatul Unit. Dar asta am obținut. Și, nu în ultimul rând, faptul că întregul proces ar trebui să fie gratuit. Ne-am războit uh, câteva luni cu administrația mei și, în final, nu s-a mai uh, cerut o contribuție financiară sau o taxă pentru cei care doreau să obțină acest uh, statut de stabilire. Și iată care este situația în care ne aflăm acum. Știți cu toții, ieșire cu acord sau fără acord. Dacă se face cu acord, se va ajunge la un acord în următoarele zile sau săptămâni, chiar dacă, în baza ultimelor informații pe care le avem din sursele noastre din Regatul Unit, se pare că e din ce în ce mai greu să existe un acord, dar să spune, dacă există un acord, aș recomanda grupului de coordonare Brexit, dar și Parlamentului, să nu fie de acord, să nu adopte acest acord dacă, în ceea ce privește cererile de stabilire, nu se schimbă metoda să nu se mai facă la cerere, ci prin uh, declarație. Asta nu este o modificare a acordului de retragere, ci mai degrabă a modului în care se aplică, cum anume se aplică în practică, cum se acordă acest statut de stabilire. Vă spuneam că de la bun început vrem să nu existe un sistem bazat pe cererea fiecăruia, ci un fel de sistem automat și dacă acest Parlament este serios și dacă chiar vrea să dea un răspuns la ceea ce invocă cetățenii aici, mai ales doamna D'Amato, pentru că a văzut în practică ceea ce se întâmplă. Deci, dacă avem un acord de retragere, sigur îl vom adopta cu condiția ca aplicarea lui în ceea ce privește statutul de stabilire să nu facă în așa fel încât 40% dintre cei care fac cerere, ca așa cum se uh, întâmplă în momentul de față, să se trezească cu un fel de statut de prestabilire, ceea ce înseamnă și mai puțin și și mai puține drepturi aferente. Asta ar fi propunerea mea. Și asta a fost întotdeauna și poziția grupului de coordonare Brexit, și anume de a forța în practică ca procesul să devină un fel de înregistrare automată a declarațiilor. Asta nu înseamnă că toată lumea va fi acceptată, dar sarcina probei va fi a administrației britanice și nu așa cum stau lucrurile în momentul de față, uh, când uh, vedem uh, prin ce experiențe a trecut doamna Damatu. Am spus acest lucru deja și în Comisia PETI. Dar dacă procedăm așa, așa cum am repetat în numeroase rânduri față de omologii noștri din Regatul Unit, de la Ministerul de Interne, care ne-au asigurat că sistemul va funcționa perfect, dar iată că avem tot mai multe exemple care arată că nu este adevărat, de aceea trebuie să fim coerenți și să spunem că dacă vom aproba acordul final, oricare ar fi el, va trebui să fie cu o schimbare a modului în care se aplică pentru cetățeni. Unii vor spune poate că nu vom obține acest lucru, însă avem uh, această putere. Trebuie să spunem și noi da la un moment dat. Și am făcut așa și în alte cazuri. Atunci când a fost vorba de costul cererilor, includerea viitorilor copii și în ceea ce privește drepturile sociale. Deci se impune să fim coerenți în următoarele săptămâni, poate și următoarele luni, în funcție de o eventuală prelungire sau nu. În cazul unei ieșiri fără acord, știm cu toții care sunt consecințele. Nu va exista o perioadă de tranziție, nu va exista protecție din partea Curții Europene de Justiție, termenele vor fi mult mai scurte decât în acord, nu va exista protecție socială. Deci ieșirea fără acord cu siguranță nu este un bun punct de plecare pentru drepturile cetățenilor. Și așa cum s-a spus uh, și astăzi, haideți să garantăm partea a doua din uh, acordul de retragere, dar asta nu rezolvă toate problemele pentru că multe din garanții nu se regăsesc în partea a doua a acordului negociat, ci prin alte locuri. Și vă dau câteva exemple. Protecția datelor personale nu se regăsește în partea a doua și ea influențează în mod direct drepturile cetățenilor. Măsurile de cooperare judiciară de asemenea nu se găsesc în partea a doua a acordului de retragere. Apoi, partea 6 a acordului um, guvernanța acordului este un capitol separat. Deci dacă venim doar să izolăm um, capitolul 2, partea a doua, uh, Asta înseamnă că am garantat doar uh, câteva din drepturile. De fapt, întregul acord afectează direct sau indirect uh, drepturile cetățenilor. Și așa cum am spus deja, domnule președinte, în Comisia PETI, noi ca Parlament, pentru a ne asigura că drepturile cetățenilor sunt 100% protejate, nu doar imediat după acord, dar și peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani. Okay, pentru că e ușor de spus, da, vor fi protejate și ne trezim în 5 ani cu o situație uh, complet diferită. Sunt practic trei condiții necesare. În primul rând, faptul că trebuie să existe un sistem de apel independent în în instanțe, pentru că dacă sistemul va funcționa pe bază de declarație și se procedează la fel și în cazul britanicilor care trăiesc aici, atunci nu există vreo garanție că aceste drepturi vor fi respectate. Și doar dacă există un fel de autoritate judiciară independentă la care să poată apela solicitanții și în cazul unui acord fără retra retrage fără acord, trebuie să ne asigurăm și unii numesc asta ring fencing, adică o garantare măcar a unui apel care se adreseze a unei autorități independente. <coughs> Pentru a evita că nu există o posibilitate de modificare unilaterală de către una dintre părți. Pentru că dacă o obligație este doar unilaterală, ea poate fi retrasă. Nu putem, poate unul, una dintre părți vine și spune, da, vom proteja cetățenii europeni așa cum figurează și în acordul de retragere, dar peste un an alt guvern uh, britanic să vină și să pună capăt acest lucru. Deci, condiție sine qua non, autoritate independentă la care cetățenii să poată face apel. În al doilea rând, posibilitatea care sau să nu existe posibilitatea ca una dintre părți să modifice modul unilateral o condiție convenită și în al treilea rând, așa cum spunea și doamna Hübner, să nu înceapă niciun fel de negocieri în ceea ce privește viitoarea relație dacă nu se rezolvă această problemă a drepturilor cetățenilor da, britanicii se gândeau, bun, ieșim fără acord și până mergem și discutăm despre relația viitoare. În niciun caz. N-ar fi un pas în deschiderea dezbaterii. Pentru început, oricum, tot despre diferitele probleme din acordul de retragere ar trebui să vorbim și aș spune că trebuie început cu drepturile cetățenilor și aș adăuga aici Irlanda și apoi și banii. Dar cred că aici putem avea încredere în statele membre că se vor lupta. Deci, oricum i-am spune, asta trebuie să fie poziția noastră în cazul unei ieșiri fără acord. Să ne asigurăm că Atât uh, partea europeană cât și cea britanică garantează drepturile cetățenilor așa cum au fost prevăzute în acordul de retragere pe baza unui sistem de înregistrare automată sau pe bază de declarație, nu așa cum un sistem la cerere și putem vorbi <clears throat> într-adevăr de garanții doar dacă sunt îndeplinite aceste trei condiții, pentru că altfel uh, avem uh, ceva care oricând va putea fi schimbat de către o nouă majoritate și nu va putea fi pus în aplicare ca atare. That is foreseen in the withdrawal agreement for the moment. And that brings me to my last point. Și ajungem și la ultimul punct. Cazul de Susa. Eu cred că de fapt avem de a face Ați câștigat în prima instanță și înțeleg că acum sunteți în faza de apel cu procesul cu Ministerul de Interne, deci ați câștigat prima luptă, să spunem așa, dar problema care se pune în cazul de Suza este conformitatea uh, legislației interne a Marii Britanii cu acordul Black Friday acordul din Vinerea Mare. Chiar și fără Brexit, se pare că e o problemă. Nu Brexitul a provocat problema, Brexitul a adus-o la suprafață. Este în uh, a, decizia instanței, din a, uh, prima instanță că legislația britanică nu respectă acel acord. Asta se vede acum cu Brexitul, dar arată și ilustrează bine nevoia pe care o avem sau motivele pe care le avem de a uh, ne alătura uh, opoziției și celor care susțin garanțiile, uh, mecanismul de uh, garanții, backstop după Brexit. Pentru că instanța a explicat în decizia ei că protecția acordată de uh, acordul din Vinerea Mare este mult mai uh, amplu Uh, deci protecția acordată este mult mai amplă decât cea oferită de legislația britanică și atunci există o nevoie absolută de a impune garanții cu privire la backstop, cu privire la acordul din Vinerea Mare, cu privire la um, solicitanții de pașapoarte europene în Irlanda, înțeleg că sunt din ce în ce mai mulți. Deci, împreună cu Comisia AFCO, domnul președinte, cu dumneavoastră, putem să luăm această abordare. Dacă va fi un acord bun, așa mergem pe acel acord, și apoi, dacă nu avem acord, se, uh, trebuie să se îndeplinească trei condiții, drepturile Uh, cetățenilor. Uh, asta îi spuneți ring fencing, noi spunem altfel. Cel mai important este să avem garanții cu privire la drepturile cetățenilor. Mulțumim, Ghi, pentru angajamentul tău, pentru activitatea ta. Înainte de a încheia, cred că este este important să le dăm cuvântul din nou oaspeților noștri care doresc să mai spună câte ceva. Pe scurt! Mulțumesc, domnule președinte. Cred că a fost foarte util această audiere. A fost util să auzim și contribuțiile parlamentarilor europene. Am venit aici de bună credință pentru a discuta despre drepturile noastre. Nu ne, n-am venit să discutăm despre cum se va produce uh, referen, asta, Brexitul. Nu punem la îndoială uh, dreptul cetățenilor britanici la autodeterminare prin referendum, e vorba de drepturile noastre personale și apreciez foarte mult uh, ceea ce s-a spus de către europarlamentarii britanici, irlandezi, scoțieni. Domnul Verhofstadt uh, zice că putem să-i spunem ring fencing sau nu, dar eu Eu mi-aduc aminte că trebuie să pre, uh, că domnul Verhofstadt a spus că trebuie să preluăm toate secțiunile din uh, acordul uh, negociat. Apreciem că dacă nu există acord, Uniunea Europeană va începe discutarea aspectelor comerciale înainte de a discuta despre uh, cetățeni, despre Irlanda, dar dacă nu se aplică ceea ce s-a convenit deja după negocieri destul de îndelungate, mulțumim lui Verhofstadt și Parlamentului pentru, că, pentru contribuția sa, fiindcă știm cât de greu a fost uh, să obținem um, decizia Curții Europene în legătură cu um, copiii vreau să vă încurajez din nou să ne luptăm pentru ceea ce am obținut deja. Cum putem însă să ne asigurăm că dacă redeschidem negocierile, chiar și în contextul deciziei curții, trebuie să ne bucurăm în continuare de protecția oferită de uh, faptul că suntem cetățeni europeni. Nu vreau să sperii pe nimeni, dar trebuie să ne dăm seama că situația este înfiorătoare în uh, Regatul Unit, e de speriat. Ați uh, ascultat uh, toate mărturirile și uh, iată că nu putem avea încredere în niciun guvern viitor dacă pierdem protecția uh, pe care ne oferă cetățenia europeană. Trebuie să, <laughs> sigur, de, domnul Verhofstadt are dreptate, putem verifica peste 5 sau 10 ani, dar cum vom mai putea salva ceea ce nu s-a salvat deja dacă uh, se uh, întâmplă Brexitul fără acord? Dacă nu există acord, nu avem nicio siguranță că ne putem păstra drepturile intacte. Doamna Ubner a subliniat că legislația secundară este un exemplu uh, de metodă prin care poți uh, submina drepturile. Dar și în prima, uh, în legislația de primă instanță se poate întâmpla acest lucru dacă Parlamentul, dacă supravegherea parlamentară nu este suficientă. When you Trebuie să vorbiți mai rar, spune domnul președinte, pentru că interpreții nu țin pasul. Am încercat și eu să-i spun. Voi fi foarte concisă. În mod ideal, acordul uh, de ieșire este uh, varianta ideală, dar acest lucru nu este uh, la îndemâna noastră. Nu putem decât să asistăm la ce se întâmplă. Atunci când se va întâmpla ieșirea fără acord, S-a spus că trebuie să căutăm alte soluții, dar știm că nu e posibil. Am încercat de două ori acest lucru și știm că în ultima clipă nu se mai poate face nimic. O să fim aruncați de colo-colo cu acele mini-acorduri sau mini-acorduri bilaterale. Apoi uh, uh, se va um, intra în procese îndelungate de negociere, dacă e vorba de tratate internaționale. Deci, eu cred că prin acest ring fencing nu, uh, prin aceste măsuri de protecție nu uh, trădați uh, cauza Brexitului fără acord, ci doar protejați 5 milioane de cetățeni. Mulțumesc, domnul Gaulier. Mulțumesc. Și eu sunt de acord. Mulțumim pentru ocazia de a vorbi astăzi aici, de a mulțumim Parlament, pentru, și de a mulțumi Parlamentul European pentru ce a făcut în ultimii trei ani sunt de acord cu cele spuse de colegii uh, mei până acum și uh, sunt de acord cu ce spunea domnul Silva Pereira. E nevoie de o prelungire. N-ar fi o nenorocire mm, uh, să prelungim termenul pentru a avea posibilitatea să ajungem la un acord. Pentru moment nu e clar ce se va întâmpla. Avem posibilitatea unei soluții uh, cu 27 de um, componente și nu avem niciun fel de certitudine de la nivel european. Suntem de acord cu domnul uh, Verhofstadt și credem și noi că dacă dacă ar fi un, dacă va fi un acord, el trebuie să fie unul declarativ, nu doar în Regatul Unit, ci și în statele membre am ascultat și condițiile pe care domnul Verhofstadt le-a enumerat în cazul unui, unei ieșiri fără acord, dar ă, sunt de acord cu dânsul că e mai ușor să obții aceste lucruri în contextul articolului 50 și nu după ce uh, Marea Britanie a părăsit Europa. nu trebuie să ne referim doar la partea a doua din acordul uh, Brexit, ci la toate părțile sale. Știm că Comisia are avocați foarte buni care ar putea să redacteze un astfel de acord dacă ar exista voința politică să facă acest lucru. Doamna de Suza. <clears throat> Da. Vreau să mulțumesc tuturor pentru contribuții. Vreau să adaug că nu am auzit nimic care să rezolve într-adevăr problema în Irlanda de Nord. Sunt de acord cu domnul Verhofstadt că cazul Irlandei de Nord este diferit, dar arată, după părerea noastră, în control se îndreaptă guvernul britanic. Guvernul britanic se ocupă în Irlanda de Nord de toate aspectele ce țin uh, uh, de mm, migrație, comerț, infrastructură, mm, drepturile mm, noastre și ale copiilor noștri. Cred că programul uh, de, uh, de uh, oferirea reședință este un dezastru, dar cel puțin vine cu un grad de certitudine juridică Însă, uh, cetățenii născuți în uh, Irlanda, nu în Irlanda de Nord, uh, nu au acces la acest program și el a trebuit să se aplice tuturor celor născuți pe insula Irlanda, indiferent că în nord sau nu. Acesta este un drept fundamental oferit de acordul din Vinerea Mare și facem din nou apel la guvernul britanic să-l respecte. Protecția juridică e foarte importantă, dar ce poate face Uniunea Europeană să ne protejeze pe noi uh, atunci când uh, acordul din uh, Vinerea Mare este încălcat chiar de guvernul britanic. Aș încheia prin a invita Comisia să se întâlnească cu reprezentanții societății civile din Irlanda de Nord pentru a vedea de ce acest acord din Vinerea Mare este atât de important și de asemenea, uh, solicităm o rezoluție de urgență care să mențină și să prelungească cetățenia britanică pentru toți locuitorii insulei Irlanda, astfel încât să nu uh, mai avem atât de suferit. Mulțumim. Doamna Amato, Amato? Doamna Amato, aveți ceva de adăugat? Sunteți mulțumită de sprijinul Parlamentului European? Yes. You de flor. Da. Imaginați-vă aceleași uh, probleme uh, cu guvernul. Da. Problema este a autorităților care analizează problema uh, pașaportului dumneavoastră. E întrebarea mea cine răspunde. Păi trebuie să vă adresați Ministerului de Interne. M-am adresat Ministerului de Interne. Domnul Johnson cunoaște cazul meu, domnul Govern cunoaște cazul meu, dar eu sunt invizibilă. Toți am devenit invizibili, deși avem drepturi, sau ar trebui să avem drepturi. Eu merit acest lucru, am contribuit, am făcut tot și nu m-a ascultat nimeni, nu m-a înțeles, nu m-a sprijinit, nu mi-a arătat compasiune sau respect nimeni. E ușor să dai vina pe solicitantul de pașaport. Haideți să nu prelungim această discuție. Vreau să mulțumesc doamnei Amato pentru prezență. Puteți vorbi cu presa după încheierea ședinței. Mai avem uh, un punct aici. în legătură cu The, 2018 discharge de Descărcarea bugetului general al Uniunii pe 2018. Raportorul va prezenta uh, avizul uh, sau, mă rog, uh, gândurile sa inițiale cu privire la procedură și respectarea uh, secțiunii bugetare pentru Consiliu. Vom asculta și părerile membrilor. Puteți să rămâneți în sală dacă doriți. Domnul Duran. Merci, me, merci, Monsieur le Président. La transi- Mulțumesc, domnule președinte. Nu e ușor să trecem de la un subiect la altul. Între doi ani și jumătate, datorită prietenului, nostru, domnul Faraj, Parlamentul European nu poate să discute în mod uh, normal uh, în legătură cu subiectul său prioritar și anume cum să funcționeze în mod democratic și durabil. Două cuvinte în legătură cu descărcarea, pentru că am uh, alocat uh, foarte mult timp unor subiecte foarte serioase. Aici ne aflăm într-o situație extrem de complexă pentru democrația europeană. Consiliul European din 2009 încoace refuză să răspundă la solicitările Parlamentului European care trebuie să controleze bugetul, după cum controlează bugetul Uniunii în general, refuză să comunice Parlamentului informațiile, refuză să răspundă la întrebările adresate în scris și comisia care în mod normal ar trebui să facă legătura între Consiliu și Parlament refuză și ea din 2014 să se implice în această discuție, spunând că trebuie să fie găsit un acord între Parlament și Consiliu. Problema pe care o avem și pe care Comisia noastră o cunoaște foarte bine este că am uh, adoptat o rezoluție în 2016 în plen pentru a solicita Consiliului să uh, ajungă la un acord amiabil cu Parlamentul pentru a face în așa fel încât mai multe milioane de euro să nu fie în afara controlului democratic al Parlamentului European. În momentul de față nu am reușit pentru că Consiliul a refuzat să pună în aplicare această rezoluție și nu a răspuns la uh, solicitarea deschisă a Parlamentului de a se așeza la o masă de discuții. Comisia nu vrea să se implice, Consiliul nu răspunde la solicitările noastre, invocând independența sa. Uh, și nu voi insista asupra detaliilor acestei uh, afaceri. În 2013 am uh, solicitat o discuție printr-o rezoluție, discuție care încă nu a avut loc. Așadar, vă propun să ne modificăm rezoluția, în primul rând solicitând uh, comisiei în caz în timpul audierilor să solicităm comisiei să se așeze la masă împreună cu Parlamentul și cu Consiliul și să nu considere că nu e vizată uh, direct Aș dori de asemenea un aviz juridic al celor trei instituții. Consiliul are o poziție, noi alta. Și uh, eu cred că noi respectăm litera tratatului. Consiliul ar trebui să-și motiveze poziția pe plan juridic, deci să avem un aviz juridic și poate reușim să găsim o soluție prin uh, aceste trei avize juridice dacă le punem unul lângă celălalt. Și să putem să facem în așa fel încât în momentul votului descărcării Parlamentul European dacă nu reușim să ajungem Consiliul în, la masa negocierilor, să refuzăm votul și să, să refuzăm să acordăm această descărcare și să arătăm uh, că ne dorim o discuție. Această situație actuală însă contravine tratatelor și nimeni nu înțelege acest lucru în afara Consiliului de ce mai multe milioane de euro sunt în afara unui control normal de utilizare a uh, fondurilor europene. Aceasta este situația și, bineînțeles, aștept cu nerăbdare poziția celorlalte grupuri în legătură cu acest uh, aviz. Vă mulțumesc. Sunt uh, observații din partea celorlalte grupuri, din partea coordonatorilor. Aș dori să vă informez că finalizăm uh, procedura de numire a raportorului care va lua legătura cu dumneavoastră cât mai repede în legătură cu finalizarea acestui aviz. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru a numit-o pe colega mea, Maria Grapini, ca raportoare uh, din umbră pentru acest uh, raport, însă ea a trebuit să ne părăsească și mi-a solicitat, mi-a solicitat să o înlocuiesc pentru a vă explica poziția noastră în acest dosar. După cum a semnalat uh, raportorul prietenul nostru Pascal Durand, este un uh, dosar important. Uh, poziția comisiei noastre este una de a elabora un aviz, însă este vorba de un subiect cu relevanță constituțională datorită acestei atitudine de rezistență din partea Consiliului care de ani de zile refuză accesul Uh, și ar trebui să putem să uh, avem în vedere refuzul acordării descărcării de buget. Bugetul Consiliului este în bugetul Uniunii și Parlamentul, prin Comisia de Control Bugetar, are misiunea de a face, de a efectua acest control general al bugetului. Considerăm că și împărtășim orientarea și poziția pe care a împărtășit-o cu noi domnul raportor și vom uh, colabora cu ne vom aduce și noi contribuțiile din partea grupului socialiștilor și democraților. Sperăm că contribuțiile noastre să fie de interes în cooperarea cu raportorul și cu restul grupurilor care doresc să contribuie la acest aviz. Vă mulțumesc. În numele grupului Verzilor, reprezint eh, raportorul din umbră care nu poate să fie prezent eh, și noi susținem pe deplin abordarea domnului Duron de până acum. Mă întreb doar dacă pe lângă o abordare constructivă acum și căutarea unei discuții cu Consiliul în textul rezoluției, am, dacă nu cumva am putea face aluzie la alternativele uh, pe care le-ar putea aborda Parlamentul dacă acest, acest dialog nu va fi fructuos. Vom discuta însă cu domnul raportor în legătură cu aceste observații. Vă mulțumesc. Ai, nu este nimeni din partea ID. GUE? Nu am instrucțiuni din partea raportorului din umbră în acest moment. Deocamdată înțeleg că este de acord cu abordarea dumneavoastră. Însă sunt sigură că raportorul din umbră va fi în măsură să vă dea mai multe informații observații din partea Comisiei sau Consiliului? Consiliul nu este în sală. Da, e prima dată. Uh, incredibil. Bun. În final, aș dori să vă propun calendarul pentru acest aviz. Joi 8 octombrie, schimb de astăzi, 8 octombrie, schimb de opinii, 15 octombrie, martie, eh, trimiterea eh, proiectului de aviz, marți 12 noiembrie prezentare în comisie, joi 14 noiembrie termenul pentru amendamente, miercuri 4 decembrie discutarea amendamentelor și vot. Sunteți de acord? Dacă da, vă mulțumesc foarte mult. Ultimul punct pe ordinea de zi, foarte scurt, eh, numirile, care sunt multe, dreptul de anchetă. Coordonatorii au convenit să acorde, să mm, acorde continuarea muncii pe acest subiect eh, socialiștilor și democraților, cu raportorul care urmează să fie numit. avizul AFCOP către jurii în legătură cu monitorizarea aplicării uh, legislației comunitare 2017 și 2018. Coordonatorii au fost de acord cu redactarea unui aviz uh, acordată S și D. Af, o, avizul AFCO către jurii în legătură cu rapoartele anuale 2017 și 2018 în legătură cu subsidiaritatea și proporționalitatea. Uh, coordonatorii au, au fost de acord cu redactarea unui aviz, uh, eu, eu însumi voi fi raportor, spune președintele. Avizul AFCO către PETI în legătură cu activitățile Ombudsmanului European, raportul anual 2018, uh, avizul acordat PPE, avizul AFCO către AFET, uh, sede în legătură cu implementarea uh, politicii comune de securitate și apărare, raport anual. Raport aviz alocat EPPP, grupul de lucru în legătură cu regulile de procedură. Uh, s-a stabilit un grup de lucru în care fac parte Rainer Wieland, PPE, Richard Corbett, SCD, Pascal Durand, Renew, Gwendolyn Delbos Corfield, Verzi EFA, Gerolf, Gerolf Anemans, ID, Gert Bourgeois, ECR, Helmut Scholz, gue Fabio Castaldo, ne, uh, neafiliați. Vă mulțumesc foarte mult și Putem să organizăm conferința de presă în sală? Nu, afară. Grazie agli interpreti, thank you very much. Președinte, mulțumește și interpreții.